Bine. Cari colegi. Dragi colegi, cred că putem să începem, pentru că domnul ministru a fost perfect punctual și avem totuși o ordine de zi încărcată. Vreau să urez bun venit domnului ministru Ianoș Martoni, ministru de afaceri externe al Ungariei și președinte al Consiliului în exercițiu. Dumnealui a acceptat invitația noastră pentru a ne vorbi despre procesul de extindere um, și despre evoluțiile politice din Balcanii de Vest. Domnule ministru, Doresc să profit de această ocazie pentru a vă mulțumi pentru tot angajamentul dumneavoastră, pentru impulsul pe care l-ați dat procesului de extindere în timpul mandatului președinției dumneavoastră. Îndeosebi Croației, care acum este numai la un pas de a-și încheia negocierile de aderare și potrivit uh, ultimelor observații formulate vinerea trecută de către comisie, patru capitole mai rămân încă deschise, însă uh, s-a ajuns în uh, etapa finală. Cealaltă țară candidată, Islanda, negocierile vor fi lansate, dacă nu mă înșel, cu ocazia conferinței interguvernamentale de pe 17 iunie și două capitole ar trebui să fie uh, provizoriu închise și alte două ar trebui să fie deschise. Aderarea Turciei rămâne de actualitate, chiar dacă în ultimul timp a fost uh, uh puțin uh, uh, lăsată pe plan uh, secundar. Dar cred că și despre această țară aveți lucruri de spus, mai ales după ultimele alegeri din Turcia și știm că deja se creionează noi scenarii de viitor. Nu vreau să mai pierd timpul cu introducerea și atunci vă dau cuvântul, domnule ministru, și vă ascultăm cu tot interesul. Uh, uh, vă mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața dumneavoastră și membrilor deputați prezenți în sală. Aș dori să vă mulțumesc, în primul rând, pentru invitația dumneavoastră și totodată pentru interacțiunea pe care am avut-o. Este un mare privilegiu și o mare onoare pentru mine poate și o mare plăcere, într-o anumită măsură, să vă vorbesc despre evoluțiile ultimelor cinci luni și jumătate în domeniul extinderii. Și poate și să vorbesc despre alte chestiuni conexe. Am fost în urmă cu uh, aproximativ 5 luni la dumneavoastră și din câte mi-amintesc am avut o discuție foarte interesantă și foarte animată despre provocările și oportunitățile extinderii în general și totodată uh, cu referire specială la anumite state. Tot atunci v-am vorbit și despre programul președinției maghiare, program. mai ales cu referire la prioritățile programului nostru și am subliniat că una dintre aceste priorități este să ducem mai departe procesul de extindere. Acesta a fost un acord general Toată lumea știa că extinderea în sine este o valoare strategică. Extinderea face Europa mai puternică, atât în sens economic, cât și în sens politic. Extinderea trebuie să fie un proces de încredere, un proces credibil și, totodată, ea depinde de criteriile de bază și de condițiile care trebuie îndeplinite de toate statele candidate. După cum spune motoul președinției ungare, o Europă puternică. Acesta este contextul în care am lucrat la extindere și am dorit să subliniem că o Europă extinsă, o Europă inclusivă, o Europă deschisă este mai puternică din toate punctele de vedere decât o Europă care își închide ușile în fața lumii eh, din afară și este absorbită de propriile probleme și provocări interne. Totodată, am mai spus atunci și acum cred și mai mult acest lucru, că extinderea este un proces. Trebuie să existe continuitate, și de aceea fiecare președinție și-a bazat activitatea pe uh, cea a președințiilor anterioare și acest lucru s-a aplicat mai ales uh, președinției noastre, deoarece suntem ultimul membru al trioului format din Spania, Belgia și Ungaria, după care, desigur, procesul va continua și tot ce s-a realizat sau se va realiza de acest trio va fi uh, predat urmă, și continuat de următorul trio format din Polonia, Danemarca și Cipru. Și vă spun acest lucru doar pentru că eu nu cred în uh, trofee nu cred că e o problemă de prestigiu național să spunem cine a făcut ce, cine ce a realizat, cine nu a realizat un lucru sau altul, ci este un proces și este în interesul uh, nostru al tuturor. Este un interes european și fiecare președinție are în principiu un lucru foarte simplu de făcut, să-și facă treaba bine, și să uh, dea imbold procesului ca acesta să continue în interesul Uniunii Europene. Al treilea element este că, după cum am spus anterior, cu toții suntem de acord că extinderea trebuie să fie un proces credibil și un proces credibil de ambele părți. Aceasta înseamnă că există cerere și există rezultate și ambele sunt strâns legate. Dacă se îndeplinesc condițiile, dacă reperele sunt îndeplinite, atunci, desigur, Comisia Europeană trebuie uh, întâi de toate să stabilească faptele în acest sens, dar după aceea noi, de partea noastră, trebuie să prezentăm rezultate. Un alt comentariu preliminar este că uh, factorul cheie este buna cooperare dintre instituții. Iar uh, din experiența noastră, acumulată în aceste aproape șase luni, este că, în domeniul extinderii, cooperarea între instituții a fost excelentă, fără niciun fel de laudă. Comisia Europeană a făcut o muncă enormă și rezultate incredibile, mai ales în uh, ultimele luni sau săptămâni uh, în ceea ce privește cazul uh, croat, la care voi reveni imediat. De asemenea, sprijinul politic oferit de Parlamentul European a fost și este încă decisiv. Totodată, Consiliul a cooperat foarte bine cu Comisia Europeană Președinția a acordat o mare importanță acestei cooperări eficiente și dacă există sau vor apărea în viitor rezultate semnificative în procesul de extindere, acest lucru se datorează în mare parte acestei cooperări foarte eficiente și foarte bine conturate între instituții. Acestea fiind spuse, haideți să trecem pe scurt la prezentarea faptelor. Să vedem ce am realizat. Sigur, prin noi nu mă refer la președinția ungară, ci la noi toți, după cum am uh, spus deja. O să intru acum în, puțin în detaliile procesului de extindere, așa cum era el cu șase luni în urmă. Să vedem dacă s-au făcut pași uh, evidenți înainte, să vedem dacă procesul este unul mai bun decât a fost cu șase luni în urmă. Pentru aceasta, Cred că trebuie să luăm uh, fiecare uh, țară în parte, deși, și trebuie să subliniez imediat acest lucru, extinderea este un exercițiu complet și general. El nu se referă la o singură țară în parte. Știm foarte bine că ce se întâmplă cu o țară are impact și repercusiuni imediate asupra celorlalte state. Și Aici ne referim în principiu la procesul general de extindere, în special în Balcanii de Vest, dar avem și alte state precum Turcia și Islanda dar mai ales în contextul Balcanilor de Vest, știm foarte bine că reușita sau eșecul unei anumite țări are un, imen, are un impact imens asupra întregului proces. Dacă vom reuși procesul se energizează sau se reenergizează dacă dăm greș această empatie a extinderii, care nu există doar de partea noastră, ci poate și de cealaltă parte, poate să se accentueze. Și acesta este un risc inerent cu care ne confruntăm dacă procesul eșuează sau uh, se încetinește foarte mult. vis-a-vis de Croația, pentru că acesta a fost principalul eveniment din ultimele șase luni, uh, președințiile anterioare au făcut progrese, după cum știți cu toții. S-au închis uh, câteva capitole în uh, lunile trecute. Apoi Acum și noi am închis alte trei capitole, agricultură, politică regională și, de curând, pescuit. Mai rămân alte patru capitole și două săptămâni la dispoziție. Dar, în principiu, suntem uh, cam uh, pe ultima sută de metri și trebuie să fim foarte atenți pentru că în acest moment nu ar trebui sau eu nu ar trebui să avem nicio prejudecată, nicio estimare. Suntem în faza finală a negocierilor. Știți cu toții ce s-a întâmplat pe 10 iunie. Ați auzit cu toții declarațiile președintelui Barroso sau ale lui Stefan Füller. Iar situația din acest moment vă este tuturor bine cunoscută. Discuțiile continuă uh, într-un mod foarte intens între statele membre și aș dori să subliniez încă o dată efortul imens făcut de Comisia Europeană. Comisia Europeană a pregătit ultimele patru uh, proiecte de poziții comune, a făcut o muncă foarte bună și a lucrat uh, într-un mod destul de accelerat. Cunoașteți uh, concluziile acestor uh, poziții uh, comune. Se consideră în acest moment că au fost îndeplinite condițiile sau au fost îndeplinite în mod suficient Deci, în acest sens, concluziile sunt clare. Mai rămân încă alte câteva lucruri de clarificat și lucrăm intens la acest uh, aspect. Am fost întotdeauna optimiști în toate aceste șase luni chiar și în momentele în care poate că nu aveam foarte multe motive să fim optimiști, dar nu am pierdut niciodată acest optimism și de aceea pot să vă spun că sper din tot sufletul și avem șanse să putem încheia toate capitolele, deci tot procesul de negociere până la finalul acestei luni. Vor avea loc reuniuni uh, importante. Pe 21 iunie avem o reuniune generală a Consiliului, unde vom discuta chestiunile rămase neacoperite. După aceea, șefii de state și de guverne vor discuta același lucru în 23-24 Sigur că avem și ocazia să organizăm o conferință interguvernamentală și după aceea, înainte de finalul lunii iunie. În ultima zi, după cum știți, adică 30 iunie, nu putem uh, avea um, o întâlnire pentru aderare pe 31 pentru că nu există 31 iunie, așa că până în 30 la miezul nopții trebuie să încheiem. Uh, dar este posibil. Vreau să subliniez încă o dată faptul că e vorba de un proces. Nu e vorba de prestigiu național sau de trofee, ci despre interesul Uniunii Europene și, desigur, al uh, țărilor candidate respective. Am spus deja că orice s-ar întâmpla în procesul de extindere cu o țară candidată sau alta, acest lucru are un impact imediat, pozitiv sau negativ, pe regiune în general. Este un lucru care poate fi perceput foarte bine, dat fiind uh, exemplul evoluțiilor recente din Croația. Există deja semne foarte clare că, datorită accelerării procesului uh, cu Croația, și alte țări și alte procese se revitalizează. Sunt lucruri bine cunoscute de toată lumea este evident că toate celelalte țări privesc cu mare atenție ce se întâmplă cu Croația. Dacă vă gândiți mai la Serbia, devine evident că și ei uh, -au, au făcut un pas înainte în procesul lor și celelalte țări dau semne de accelerare a evoluțiilor, de luare a unor decizii politice pentru stimularea procesului. Aceasta este, așa cum a fost ea numită, magia procesului, faptul că această energie se transmite imediat la vecini. Ei preiau mesajul, preiau semnalele și reacționează. Cred că aceasta este cea mai bună demonstrație a efectului pe care încercăm întotdeauna să-l subliniem că atunci când vorbim despre un anumit uh, stat, un singur candidat, vorbim de fapt despre întreaga regiune. Vreau să subliniez încă o dată că ne interesează pe toți succesul acestui proces de extindere. Trebuie să credem în el. Trebuie să trecem dincolo de acest fenomen care a fost numit uh, plictiseala extinderii și trebuie să credem în acest proces. Dacă vrem să credem, în, dacă credem în proces, înseamnă că credem și în noi. În acest sens, cred că extinderea are o semnificație specială pentru noi toți, fiindcă trăim uh, vremuri cu provocări majore și dacă nu credem în noi, nu putem fi credibili în fața celorlalți. Uh, condition. Iar condiția cheie a unui proces de extindere încununat de succes este tocmai această încredere pe care trebuie să o avem în noi înșine și atunci și procesul de extindere va fi credibil. Dacă revin la întrebarea s-au făcut sau nu progrese în ultimele șase luni, Cred că răspunsul este afirmativ pentru Croația. Indiferent ce se întâmplă în următoarele zile sau săptămâni, nimeni nu poate să uh, se îndoiască de faptul că s-au făcut progrese majore în negocierile de aderare ale Croației. Putem însă să continuăm și să analizăm situația de la țară la țară și ne vom da seama că practic toate țările candidate sau care aspiră să devină țări candidate au făcut eforturi și s-au înregistrat progrese. Fiecare dintre aceste țări și-a făcut temele și exemplul care sare în ochi este cel al Serbiei. situația evoluează și nu numai datorită arestării și transferării la Haga a generalului, uh, generalului uh, Radko Mladic, ci și din cauza că acum la Belgrad, în întreaga Serbie, domnește o atmosferă pro-europeană. Liderii politici, opinia publică chiar, este într-o mai mare măsură uh, eurofilă, chiar dacă nu toată lumea este mulțumită de ce s-a întâmplat. Și, de asemenea, s-a reînfiripat discuția între Belgrad și Pristina datorită uh, sprijinului acordat de Uniunea Europeană și, dintr-un punct de vedere tehnic, s-au făcut progrese uh, în relațiile dintre cele două țări. Uh, încă nu uh, există și semne politice încurajatoare, dar uh, deja s-au făcut multe lucruri pentru a îmbunătăți viața de zi cu zi a cetățenilor, uh, uh, libera lor circulație, înregistrarea, eliberarea de acte, și așa mai departe. De aceea putem să spunem totuși că a existat un progres în discuțiile uh, bilaterale dintre aceste două țări. Muntenegru este un alt uh, exemplu care grăiește de la sine. Muntenegru a devenit acum în mod oficial o țară cu statut de candidat. Mai au încă multe de făcut, <clears throat> așa cum știți foarte bine. Ei deja au pregătit un proiect de plan de acțiune și datorită leadership-ului uh, noului lor prim-ministru, care este tânăr și dinamic, cred că au toate șansele să finalizeze acest plan de acțiune și să înceapă să-l pună în aplicare în urma discuțiilor și negocierilor cu Comisia și după adoptarea acestui plan de acțiune se va fixa și o dată pentru demararea propriu-zisă a negocierilor. În ce privește fosta Republică Iugoslavă Macedonia, este o țară candidată deja de aproximativ șase ani, însă, din păcate, negocierile încă nu au putut să fie demarate, deoarece, așa cum știm cu toții, există negocieri în curs de desfășurare pe aceleași chestiuni de mai mulți ani de zile, în mod repetat. Comisia a făcut recomandări pentru a se uh, începe demarările de uh, a se demara, mă scuzați, negocierile de aderare, însă din cauza faptului că în Consiliu asemenea hotărâre se ia prin consens, uh, nu am reușit să obținem acest consens și deci uh, procesul a fost blocat. Totuși, pozițiile încetul cu încetul s-au apropiat. Nu știu cât de apropiate sunt, dar considerăm că, până la urmă, în ciuda uh, regulei geometrice, paralelele să sperăm că într-un final se vor întâlni. Și acum vorbind și în numele propriei mele țări, noi avem uh, uh, in, tot interesul ca aceste poziții să se întâlnească și să se uh, înceapă negocierile de aderare cu uh, fosta Republică Iugoslavă Macedonia. Dacă ieșim din regiune pentru câteva clipe, pentru că vreau să vă vorbesc despre toate țările care sunt candidate sau pe punctul de a deveni, Trebuie să abordez și chestiunea Turciei, una foarte sensibilă din punct de vedere strategic. Adevărul este că nu s-a mai deschis niciun alt capitol în timpul mandatului președinției belgiene și nici în timpul mandatului nostru. Și nu prea am vreo speranță că așa ceva s-ar putea întâmpla în următoarele două săptămâni. Cu atât mai mult cu cât uh, deschiderea de noi capitole depinde de evaluările pe care le face Comisia Europeană. Ultima oară când am vorbit în fața dumneavoastră, v-am spus că, din punctul nostru de vedere, Uniunea Europeană are tot interesul să continue procesul de negociere cu Turcia. Și v-am spus că noi vom încerca să facem măcar un pas înainte în relațiile cu această țară, pentru că suntem conștienți de dificultățile cu care ne confruntăm, însă ne-am dat seama că nu s-a putut face nimic. A fost însă o perioadă specială pentru Turcia, o perioadă preelectorală. Alegerile, așa cum știți cu toții, au avut loc Domnul Pașcu spune că alegerile au avut loc duminica trecută. Da, asta spuneam și eu. Da, sau... Da, nu, nu vă contrazic, spune domnul ministru de externe. Da. Deci, duminică a avut loc ultimul tur de scrutin. Și dacă este să fac trimitere la declarația pe care au făcut-o în comun și imediat uh, domnii Barroso și domnii Van Rompuy, și anume că sperau că uh, rezultatul acestor alegeri este unul uh, promițător și că instituțiile, democrația din Turcia vor fi consolidate pe viitor și că se va uh, uh, insufla o nouă dinamică procesului de uh, aderare. Ar fi fost greu să ne așteptăm din partea uh, oricărui guvern turc să facă uh, modificări uh, radicale ale uh, uh legilor, ale domeniul justiției sau chiar și al concurenței în a de alegeri. Însă avem toate motivele să credem că acum situația se va schimba. Oricum, numai trei capitole ar putea să fie deschise Um, pentru că știți că restul de 5 plus 6 capitole, 11 în total, sunt blocate din motive politice. Dar aceste uh, neînțelegeri politice trebuie să fie soluționate, pentru că altfel uh, nu, um, nu vom ieși din această situație de blocaj. Acum, în ce privește Islanda, s-au făcut progrese semnificative. Pe 27 iunie avem următoarea conferință interguvernamentală, în cadrul căreia se vor deschide patru capitole și chiar nutrim speranța că două din aceste patru capitole vor putea să fie închise imediat în cadrul acestei conferințe interguvernamentale. Vorba despre capitolul despre cercetare și tehnologie de 25 și capitolul 26 cultură, ca să zic așa, capitolele cele mai puțin uh, problematice. Însă vor mai persista anumite dificultăți, le cunoaștem cu toții nu are sens să le uh, enumăr aici, nu are sens să intru prea mult în detalii. Vreau numai să vă reamintesc chestiunea avizului dat ieri sau alaltă ieri de uh, um, instanță în ce privește chestiunea iSafe pentru că ne dorim ca toată această poveste uh, să fie uh, să cunoască un deznodământ fericit înainte de a se ajunge la capitolele uh, respective înainte ca acele capitole să trebuiască să fie discutate. Acum dați-mi voie să vorbesc despre acele țări care încă nu au oficial statutul de uh, țară candidată. Mai întâi, Serbia. Comisia își va publica viitoarea evaluare în luna octombrie și multe depinde de această evaluare. Sârbii nu sunt foarte optimiști, însă așteaptă, speră ca măcar să se recomande Uh, acordarea statutului de țară candidată. Eu unul nu am niciun fel de idee preconcepută, nu pot să anticipez niciun fel care va fi evaluarea comisiei, dar din punctul de vedere al Ungariei, noi sprijinim aspirațiile europene ale Serbiei pentru că există motive uh, um, strategice, um, de uh, stabilitate în uh, um, regiune și din perspectiva noastră ar fi de dorit ca Serbia să uh, avanseze cât mai repede pe uh, această cale. Mai există trei alte cazuri destul de dificile E mai mult aici uh, o chestiune legată de Balcanii de Vest decât strict de extindere. Mă gândesc, bineînțeles, la Albania, la Bosnia și Herțegovina și la Kosovo. În ce privește Kosovo, un caz cu totul aparte. Deja v-am uh, pomenit că avea loc un dialog între Uh, Pristina și Belgrad, uh, un dialog de la care avem multe așteptări, dar există multe alte provocări și uh, uh probleme pentru această țară. Nu o să avem noi timpul acum să le abordăm pe toate sau să le rezolvăm înainte de sfârșitul mandatului nostru. Totuși, putem să tragem concluziile și să spunem că cu majoritatea țărilor candidate sau a, care aspiră să devină candidate s-au făcut progrese. Și uh, principala veste bună este uh, terminarea negocierilor de aderare cu Croația și cred că uh, această finalizarea unui proces de aderare va avea un impact pozitiv asupra întregii regiuni. Oricum, în general, pentru Balcanii de vest, situația este pe ansamblu dezechilibrată. Există în continuare uh, situații de risc și focare de uh, uh conflict deci, cum spuneam, aderarea Croației va avea un impact pozitiv, dar rămâne și un aspect negativ. Persistă în continuare o amenințare, trebuie să fim conștienți de acest lucru. Nu trebuie să ne facem iluzii, să credem că totul s-a rezolvat și că acum această regiune uh, va trăi uh, ani în șir în pace și stabilitate. Nu. Trebuie să rămânem vigilenți. Noi oricum, vrem să adresăm mulțumiri tuturor celor care ne-au ajutat foarte mult în ultimele 5-6 luni și, îndeoseb, Parlamentul European, care a jucat un rol cheie în uh, ce privește aderarea Croației, dar și pentru celelalte țări. Deci, încă o dată, vă mulțumesc frumos dumneavoastră, domnilor deputați, și sunt conștient de tot ceea ce ați făcut. Vreau să subliniez și rolul Comisiei care în ultimele săptămâni s-a depășit. A muncit foarte bine și sper că spiritul de compromis uh, uh, va domni și în ultimele zile, în ultimele săptămâni care au mai rămas din mandatul nostru și că până pe 30 iunie la miezul nopții vom putea să anunțăm că negocierile cu Croația s-au încheiat și că procesul de extindere și pentru celelalte țări va continua în mod sigur, durabil și credibil. Vă mulțumesc frumos pentru atenție. Grazie, signor ministru. Mulțumim, domnule ministru, pentru această intervenție atât de completă și plină de luciditate. Începem dezbaterea și dau mai întâi cuvântul domnului Zvoboda, care este raportor pentru Croația. Vă rog să nu vorbiți mai mult de 3 minute. <coughs> Uh. mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. Voi fi foarte subcint, nu am prea multe de adăugat. În orice caz, în primul și în primul rând, vreau să felicit președinția ungară și angajamentul de care a dat dovadă uh, în cazul Greci, uh, Croației, îmi cer scuze. va trebui să opriți ceasul în 31 în 30 iunie, însă cu siguranță vă veți, face, veți reuși să faceți lucrul acesta. Um, vă promit dumneavoastră și Croației că Parlamentul European, în momentul în care va primi documentele necesare, va dezbate într-o manieră aprofundată acest caz și va ajunge la o concluzie. Bineînțeles însă că nu trebuie să uităm că în unele state membre există la nivelul cetățenilor uh, temeri, îndoieli, însă pe ansamblu cred că procesul este unul pozitiv și Parlamentul European va sprijini în continuare ambițiile Croației. În ceea ce privește Serbia, cred că cuvintele dumneavoastră sunt foarte importante. Uneori uh, uităm că și în cazul Croației, uh, oferisem statutul de candidat acestui stat într-un moment în care lucrurile nu erau neapărat perfecte. Bineînțeles că și în cazul Croa- Serbiei putem să începem negocierile chiar dacă lucrurile nu merg perfect. Însă există alte state din Balcanii de Vest, precum Macedonia, în care aceste negocieri, în cazul cărora aceste negocieri nu pot neapărat să fie demarate rapid. Însă, dacă tot vorbim despre Serbia, e clar că pornind de la tumultul da, din viața politică internă a Serbiei, e nevoie de un impuls european, e nevoie de o reacție rapidă a Uniunii Europene. Și tocmai de aceea cred că trebuie să sprijinim pe, și pe viitor uh, Serbia. Nu uh, considerăm că, bineînțeles, influența noastră ar putea fi una hotărătoare, însă considerăm că o acțiune rapidă ar da o oarecare speranță cetățenilor de acolo. Deci, uh, pe ansamblu, sunt uh, de acord cu cele spuse de dumneavoastră și mă opresc aici. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Svoboda! Acum are cuvântul domnul Cucan, președinte al delegației interparlamentare pentru relațiile cu țările din Europa de Sud-Est. Mr. Chairman, Mr. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, bine ați venit și vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. În momentul în care Ungaria a preluat președinția UE, bineînțeles că aveam așteptări la adresa Ungariei. Ne așteptam ca Ungaria să se implice tot mai mult în rezolvarea problemelor din Balcanii Occidentali. Din ce motiv? Pentru că uh, relațiile uh, dintre Ungaria și statele din regiune au, aveau deja o tradiție însemnată. Vreau să mulțumesc Ungariei pentru toate eforturile depuse, pentru că îmi dau seama că Ungaria a reușit să se ridice la nivelul așteptărilor noastre. Dați-mi voie să accentuez două dintre lucrurile pe care le-ați spus dumneavoastră. Spuneați că succesul sau eșecul fiecărui stat din regiune în cadrul procesului de extindere are un efect pozitiv sau negativ asupra vecinelor sale. Lucrul acesta se aplică în cazul Croației. Bineînțeles, timpul este important, însă deja procesul de aderare se apropie de final și putem porni de la premisa că acest, acest succes al Croației va influența într-o manieră pozitivă toate statele din regiune. Ce trebuie să facem acum și mă bucur că lucrul acesta se întâmplă, trebuie să arătăm că instituțiile europene pot avea o acțiune eficientă și pot influența într-o manieră pozitivă evoluția statelor din regiune în cazul în care instituțiile europene vorbesc cu un singur glas. Uh, deci în momentul în care ne adresăm statelor din Balcanii Occidentali, trebuie să avem o singură voce, un singur glas. Lucrul acesta nu este chiar atât de facil, date fiind uh, uh, compoziția politică a parlamentelor din uh, statele din regiune, însă nu avem altă alternativă acest glas unic este singurul nostru instrument sau cel mai uh, important instrument al nostru și trebuie să ne gândim întotdeauna la bunăstarea cetățenilor din uh, regiune. Aceasta trebuie să fie obiectivul nostru. Sunt de acord cu dumneavoastră că procesul de extindere este un proces complex, are deosebit de multe și diferite trăsături. Uh, Uh, sunt de acord cu dumneavoastră când spuneți că există o serie de evoluții pozitive detectate în regiune, există o serie de aspecte negative ale acestui proces de extindere, însă dacă mă uit la ce s-a întâmplat în ultimele șase luni, îmi dau seama că în continuare există un optimism solid în ceea ce privește uh, calea europeană a statelor din regiune. Cu siguranță aderarea Croației va influența într-o manieră pozitivă situația de acolo și, de asemenea, progresul realizat de către Muntenegru, Serbia și chiar de către uh, Bosnia-Herzegovina, pentru că și în acest caz avem uh, speranțe generate de mm, ultimele evoluții. Bine, uh, cazul Albaniei este unul dificil, am avut o întâlnire interparlamentară cu partenerii albanezi, nu a fost neapărat un succes, însă am reușit totuși să nu ne jignim unii pe ceilalți și am reușit să întrevedem o oarecare disponibilitate din partea partenerilor albanezi. Domnul președinte se uită urât la mine, așa că mă opresc acum. Îmi pare rău dar trebuie să dăm posibilitatea tuturor să vorbească. Da, fiind președintele unei delegații interparlamentare, aveți dreptul să vorbiți câteva secunde în plus, dar haideți să nu exagerăm. Domnul Weigel, tot trei minute. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc și pentru acest minut. În plus, am să încerc să fiu succint. Domnule ministru, sunt convins că Ungaria merită respectul nostru pentru toate eforturile din ultimele 5, și jum- 5 luni și jumătate. Ați reușit să păstrați atenția uh, Uniunii Europene focusată pe procesul de extindere. Ați reușit să accentuați acele, să subliniați acele aspecte care pot duce la accelerarea procesului. Ați ținut președinția într-o perioadă foarte dificilă, într-o perioadă în care um, am fi putut mai degrabă să vorbim despre criza financiară, despre uh, Grecia, despre uh, evenimentele din uh, Africa de Nord. Însă dumneavoastră ați reușit să deturnați atenția și asupra Balcanilor Occidentali și ați dat dovadă de o bună cunoaștere a regiunii. nu pot decât să vă laud pentru modul în care ați contribuit la apropierea Croației de Uniunea Europeană. După cum spunea domnul Svoboda, de ce să nu uh, oprim acum cronometru și să lăudăm cu adevărat eforturile dumneavoastră. Însă dați-mi voie să mă concentrez asupra unor pol- probleme politice din interiorul Gre- uh, Croației. Uh, în momentul de față, aderarea la Uniunea Europeană nu trebuie să reprezintă un fel de premiu. Nu, important este ca partenerii noștri, statele care vor adera la Uniunea Europeană, să respecte într-adevăr valorile și principiile europene. Lucrurile acestea nu se întâmplă neapărat în Croația în momentul de față și sper că în curând lucrurile se vor schimba. Sunt într totul de acord cu dumneavoastră când spuneți că procesul de extindere este interconectat și are uh, și privește toate statele din Balcanii Occidentali. Succesul Croației și mai apoi al, sperăm, al Muntenegrului, al, Cro- al Serbiei, etc., vor duce cu toatele la uh, îmbunătățirea situației din regiune și la crearea stabilității în regiune. Vă mulțumesc! Onorevole Mulțumesc, domnule Weigel. Acum are contul domnul Howitt, care este raportor pentru Macedonia. Trei minute. Uh, firstly, uh, foreign minister. Domnule ministru, mai întâi de toate dați-mi voie să vă mulțumesc pentru cele pe care le-ați spus astăzi Cazul Croației este într-adevăr un pas înainte, nu doar pentru procesul de extindere, pentru Uniunea Europeană și pentru, uh, pentru drepturile omului în uh, întreaga Europa. Și de asemenea, cazul generalului Mladic este un succes în acest, uh, în acest context, dacă e să ne referim la Serbia. Să sperăm că, într-adevăr, toți criminalii de război vor fi aduși deferiți uh, instanțelor abilitate cât mai curând cu putință. Bine, acum ne referim la statele mari, Croația, Serbia, statele mari din zonă. Eu sunt uh, raportor pentru unul dintre statele Uh, din uh, Balcanii Occidentali și anume uh, raportor pentru Macedonia și pornind de la această funcție a mea, cred că nu ar trebui să oprim cronometrele, ci ar trebui să pornim cronometrele. Haideți să dăm niște date de aderare pentru Serbia și Muntenegru și în ceea ce privește Macedonia, cred că ar trebui uh, Uh, de asemenea să stabilim niște termene limită. Comisarul Füle spunea vineri că speră ca discuțiile uh, de aderare să înceapă în anul acesta. Uh, Vorbeați despre alegerile din Turcia. În Macedonia am avut de asemenea alegeri. Ați putea comenta pe marginea acestora? Eu am fost prezent uh, la fața locului, însă am văzut cu toții raportul OSCE și uh, e evident că procesul electoral din Macedonia a fost un uh, succes, un pas în înainte. Poate că astăzi ar trebui să lăudați la rândul dumneavoastră procesul electoral din acest stat. Și în ultimul rând, nu vreau să mă refer la un stat anume sau caz anume, Însă în momentul în care spuneți că chestiunile bilaterale nu ar trebui să facă parte din procesul de extindere, eu mă pot gândi la trei sau chiar patru cazuri în care, uh, la nivel de uh, Consiliu, aspectele bilaterale au fost într-adevăr foarte importante. Au fost luate prea mult în, uh, în considerare. Nu vreau să dau vina pe nimeni, însă e clar că uh, această atitudine a fost în detrimentul acestor uh, state. Iar acum, dumneavoastră, uh, în calitate de ministru de externe al Ungariei, cum doriți pe viitor să opriți această tendință? Cum veți putea reuși să eliminați chestiunile bilaterale din discuțiile Consiliului? Mulțumesc, domnule Howitt. Acum are cuvântul doamna Brandner, tot trei minute. Um, and good morning and thank you to the Hungarian presidency for um, having put that topic so Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru prezentare, domnule ministru. Salutăm eforturile sus- susținute ale Croației din ultimele ani, ultimele luni. Însă am văzut la o zi după anunțul de la Bruxelles ce s-a întâmplat la Split, la parada gay. Mi se pare că acele acțiuni nu au nimic de a face cu uh, principiile și valorile europene. Deci noi trimitem semnale pozitive de la Bruxelles și primim înapoi niște semnale total negative din partea Croației. Prin urmare, nu putem decât să ne facem griji cu privire la modul în care reformele vor fi puse în aplicare în Croația pe viitor. Reformele sunt absolut uh, esențiale pentru ca procesul actual să fie făcut într-adevăr irreversibil și considerăm că cooperarea între Parlamentul European, Parlamentul, Parlamentul Croat și uh, societatea civilă sunt absolut esențiale. Acest, uh, această cooperare ar trebui să fie chiar trecută în tratatul de aderare. Nu credem că ar trebui uh, să amânăm din pricina unor inadvertențe aderarea Croației la Uniunea Europeană, dar am putea să exersăm, exercităm o mai mare presiune asupra Croației pentru ca, într-adevăr, principiile și reformele europene să fie puse în aplicare și pentru a-i susține, într-adevăr, pe actorii croați care luptă pentru valorile europene. Deci trebuie să folosim acest uh, această situație actuală și să o potențăm. În ceea ce privește problemele bilaterale, considerăm că acest aspect trebuie să fie permanent uh, discutat. Uh, toate disputele bilaterale trebuie să fie rezolvate, soluționate înainte de aderare. Sunt încântat de faptul că părerea dumneavoastră cu privire la dialogul dintre Serbia și Kosovo este unul pozitiv. Și acum vreau să vă întreb cum vom putea să uh, procedem cu toții noi, membrii Uniunii Europene, la recunoașterea uh, Uh, Kosovo. Deci noi exist, exercităm presiunea asupra Serbiei în momentul de față pentru ca aceasta să recunoască Kosovo, dar noi, statele membre ale Uniunii Europene, nu am recunoscut cu toatele acest nou stat. După cum spunea domnul Weigel sau domnul Svoboda, e important să nu spunem o Croației da, e bine și mai apoi să nu mai facem nimic. În uh, multe state membre avem senzația că Croația e, e un un atu care s-ar putea adăuga Uniunii Europene sau alătura Uniunii Europene, însă ne oprim aici fără să gândim în profunzime problemele. vice... Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Pașcu, care este vicepreședinte al Comisiei AFET. Of all, uh, very good morning to you, Mr. Mulțumesc. Mai întâi, bună dimineața dumneavoastră tuturor. Uh, în al doilea rând vreau să vă mulțumesc pentru că ne-ați uh, spus câteva dintre gândurile adevăraților uh, factori de decizie din Uniunea Europeană cu privire la extindere, un subiect atât de important, și apoi o întrebare. Cum uh, îmbinați, cum împăcați statutul de țară candidată al Turciei cu faptul că această țară devine o putere regională într-o zonă care continuă să rămână de mare interes pentru noi. Vă mulțumesc! Grazie, onorevole. Mulțumesc, domnule Pașcu. Acum, domnul Angurakis. Nu mai mult de 3 minute, vă rog. Mike. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα καταρχήν... Vă mulțumesc. Mai întâi aș vrea să spun domnului ministru aici prezent că în ciuda celor care prevedeau numai uh, evenimente negative, tendințe naționaliste și extremiste, până la urmă Croația i-a contrazis pe toți, pe toate aceste uh, guri rele și a făcut ce se impunea. Și în plus i-a ajutat și pe vecini. Știm că au existat tendințe imperialiste de um, uh, amestec în treburile altor state, dar până la urmă totul s-a rezolvat. Și sunt de acord cu dumneavoastră atunci când spuneți că până la urmă și paralelele se pot întâlni într-un punct. Dar eu sper din tot sufletul că uh, nu trebuie să așteptăm uh, ca aceste paralele să ajungă la punctul infinit pentru care să se poată întâlni și că se va găsi un punct de întâlnire undeva pe parcurs și vă rog să nu uitați chestiunea numelui. Tot timpul se vorbește despre Macedonia. Ar trebui ca relațiile dintre țările din Balcanii de Vest să fie relații de bună vecinătate. Este un lucru indispensabil în această regiune. Și atunci vreau să vă adresez două întrebări. Așa cum știți, Criza economică a afectat uh, uh, mult această regiune pentru că era mai puțin dezvoltată. Majoritatea cetățenilor din Grecia cer acum uh, ca țara lor să iasă din Uniunea Europeană. Și știu că în Macedonia o mare parte a populației se opune aderării la UE. Apoi știu că în Serbia, atunci când se uh, efectuează sondaje de opinie se spune că um, nu a făcut nimic, nu are nicio vină. Ei bine, toate aceste date, după părerea mea, ar trebui să fie luate în serios. Sunt niște indici. Și până și Bulgaria și România au probleme foarte mari în continuare față de vechile state membre. Deci uh, nu trebuie să uităm aceste aspecte când vorbim despre extindere. Și chiar și Islanda nu se află într-o situație foarte roz. Eu cred că dacă uh, Uniunea se mai extinde, vom prelua aceste probleme în cadrul Uniunii. Nu avem nimic împotriva aderării Croației, dar dacă nu ar fi fost uh, uh, cât de cât un anumit uh, fenomen în regiune, o, un pic de creștere economică, cred că și Croația ar fi suferit foarte mult de pe urma șomajului. Mulțumesc acum are cuvântul domnul Lazo Tocheș. Domnule președinte, dragi, stimate ministru, dragi colegi, bună ziua! Dați-mi voie să încep prin a spune că ministrul de afaceri externe, Ianoș Martoni, S-a născut în Oreda, în Oradea, Cluj-Napoca, România, în același oraș în care m-am născut și eu. Azt az együttműködést jelképezi. Prin urmare, persoana sa este simbolul cooperării care există între România și Ungaria. Îi mulțumesc pentru că a sprijinit uh, aderarea la spațiul Schengen a României și a Bulgariei în timpul președinției ungare. Ieri, împreună cu președintele Kukan, am uh, găzduit uh, delegația albaneză, i-am primit la noi și acesta este un caz tipic din cauza problemelor interne, nu se fac pași înainte în ceea ce privește integrarea Albaniei. Ei nu pot uh, emite o declarație comună, fiindcă guvernul și opoziția sunt în contradicție unul cu altul. Dar există cazuri în care uh, obstacolele interne trebuie eliminate și aici mă gândesc la Macedonia. Eu, împreună cu colegii mei din delegația română, mă gândesc că în afara sau uh, cu toate problemele cu numele, am putea începe uh, negocierile de aderare cu Macedonia. Aceasta este uh, credința mea și o susțin. Și, în sfârșit, dați-mi voie să vă mai spun că apreciez munca făcută de președinția ungară. Felicit această președinție. Prim-ministrul Victor Orban a vizitat Albania în trecut și probabil va face o vizită și în Bosnia-Herzegovina, deci acordă o atenție specială regiunii Balcanilor de Vest. Deși este destul de mult criticat atât el cât și guvernul lui, eu sunt mândru de această acțiune și, deși știți foarte bine că problemele uh, minorităților sunt uh, existente în această regiune, există, ungari, uh, există unguri și în Croația și în Serbia, pot să vă spun cu plăcere că aceste probleme au fost depășite de președinția ungară, și s-au construit punți și s-a uh, lucrat pentru cooperare cu aceste țări. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Lizec, vicepreședinte al subcomisiei uh, sede. Mulțumesc, domnule președinte. Nu cred că o să am nevoie de trei minute. O să las mai mult timp domnului ministru să răspundă. Și eu vreau să mulțumesc președinției ungare pentru tot ceea ce a făcut. Nu a fost ușor întotdeauna. Uniunea Europeană este ceea ce este și avem acest sistem al uh, președințiilor prin rotație, iar uh, cheia succesului negocierilor despre care vorbea domnul ministru este felul în care se predă ștafeta de la o președinție la alta. Noua președinție trebuie să știe ce a făcut vechea președinție și cum a făcut acel lucru. Uh, domnule președinte, uh, ungurii și polonezii știu cu toții că ne privim uh, unii pe alții ca frați. Dar întrebarea mea este care sunt relațiile dumneavoastră cu ministrul de externe polonez? Cu privire la toate aceste chestiuni despre care ați vorbit, în ce fel experiența și munca dumneavoastră a fost transferată prim, prim, ministrului polonez? Vă mulțumesc. Acum domnul Galer are cuvântul. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, Herr Minister. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru toate eforturile pe care le-ați demarat în ceea ce privește încheierea procesului de extindere și procesului sau discuțiilor, negocierilor cu Croația. Ați spus de la bun început că vă doriți ca acest, uh, această discuție să se încheie înainte de finele președinției dumneavoastră. Sper din tot sufletul că lucrurile se vor întâmpla după cum vă doriți. O întrebare. Vă așteptați la probleme de ultim moment? Știm cu toții că în ultimii ani o serie de state au fost foarte reticente, state precum țările de jos, de asemenea Slovenia, și, și alte state au avut probleme legate de Croația. Credeți că va mai apăra o, o asemenea problemă în ultimul minut al negocierilor sau aveți doar semnale pozitive? În ceea ce privește Macedonia, sunt de părerea exprimată de ceilalți colegi care spuneau că ar trebui să purtăm discuții cu Grecia. Ar trebui să cerem Greciei să nu mai blocheze începutul negocierilor de aderare cred că a existat un acord în 95, un acord prin care s-a, părțile și-au asumat responsabilitatea de a nu își bloca unul, una celeilalte procesul de aderare la diferite organizații internaționale, chiar dacă problema numelui nu va fi rezolvată între timp. Cred că pe acest acord ar trebui să purtăm discuțiile cu Grecia. Și încă ceva. Va trebui să așteptăm decizia Curții de Justiție în ceea ce privește numele Macedoniei, după părerea noastră, sau uh, care este intenția Consiliului? Mulțumesc pentru încheierea uh, sesiunii de întrebări uh, și răspunsul domnul Casolides. Vă mulțumesc. că Vreau să adaug și eu ceva la întrebarea domnului Howitt referitoare la chestiunile bilaterale care împiedică procesul de extindere. Și o să vin cu o adăugire spunând sau întrebând dacă Uniunea Europeană, prin intermediul președințiilor sale, crede că ar trebui să facă mai mult în uh, soluționarea acestor uh, conflicte bilaterale. Pentru că, chiar dacă procesul de extindere începe, am văzut de mai multe ori că aceste probleme bilaterale se interpun în procesul de negociere și uh, ele se repetă de fiecare dată de aceea, pentru uh, probleme care sunt foarte aproape de o uh, soluționare, la fel cum este cazul cu numele fostei Republici Iugoslave a Macedoniei, unde uh, Națiunile Unite au emis o propunere pentru cele două părți, și Ban Ki-moon, chiar el ne-a spus la vizita noastră la New York că propunerea a fost acceptată de Grecia, iar Uh, răspunsul din partea Macedoniei era așteptat după ultimele alegeri și de aceea vă întreb dacă ar trebui să fim mult mai uh, activi în uh, ajutarea părților să își rezolve problemele bilaterale astfel încât procesul de extindere să nu înceapă uh, direct cu obstacole. Pentru că am văzut exemple în Balcani cu problema Croației că aceste obstacole apar ocazional. Vă mulțumesc. Grazie, onor... Mulțumesc, <clears throat> domnule Casulides. Acum uh, dăm ocazia domnului ministru să răspundă avem timp până la 10 și jumătate, dar având în vedere faptul că am început cu un sfert de oră uh, întârziere, atunci putem să-i acordăm câteva minute în plus domnului ministru. Și îl rog frumos să răspundă la câte întrebări poate. Thank you. Thank you very much, Mr. Chair. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur pentru toate comentariile, întrebările care mi-au fost adresate. Am să încerc să fiu mai succint decât uh, în uh, remarcele mele introductive și îmi cer scuze pentru că am vorbit atât de mult timp. Dar îmi doream să vorbesc despre cât mai multe lucruri. Și acum am să încerc să răspund majorității întrebărilor într-o manieră rapidă. Interesul Ungariei pentru extindere și, în general, pentru regiunea Balcanilor de vest era unul evident pentru toată lumea și ne-am, l-am demonstrat prin organizarea a nenumărate conferințe, întâlniri, vizite și așa cum a spus și domnul vicepreședinte Laszlo Tökes, prim-ministrul nostru a vizitat uh, recent Albania, uh, mâine va fi în Muntenegru, a vizitat și Serbia și eu m-am întâlnit de nu mai țin minte uh, câte ori cu miniștrii de externe din regiune. Da, am fost deosebit de activi și niciodată nu am vrut să ascundem faptul că noi uh, suntem uh, interesați îndeaproape ca și țară, uh, ca regiunea aceasta care ne este vecină să se bucure de stabilitate. Există provocări, da, le cunoaștem foarte bine. Există vreo licărire de speranță pentru Bosnia? Da. Și asta mai ales datorită în altei reprezentante, Cathy Ashton, care a convins autoritățile din Republica Sârbska să nu mai organizeze referendumul sau în tot cazul să-l amâne. Deci știm că nu e deloc o, uh, o situație facilă, dar noi ne dorim din suflet ca și în țări precum Bosnia, Herțegovina și Albania lucrurile să aibă o turnură fericită. La Consiliul de Afaceri Generale vom discuta despre cazul Albaniei. Vor exista concluziile acestui Consiliu, veți putea și dumneavoastră să le citiți, dar în general vrem să dăm un avertisment pe un ton prietenos Uh, pentru uh, a reacționa la ultimele evenimente din această țară. Da, e adevărat că nu numai din cauza lui uh, Hagic, ci și din cauza uh, faptului că așteptăm uh, hotărârile instanțelor situația din țară este încă fragilă, dar știm că trebuie să se continue pe această cale. Eu am subliniat faptul că recomandările Comisiei și ale Parlamentului trebuie să fie urmate în ce privește Macedonia, dar toată lumea știe că avem nevoie de consens, deci de acordul fiecărui stat membru în parte. Și acum, uh, în ce privește această chestiune bilaterală, cea mai spinoasă și care blochează demararea negocierilor de aderare cu Macedonia, deci în ce privește numele, noi am vrut să încurajăm dialogul, am vrut să transmitem mesaje de genul că dacă nu se ajunge la un acord, vor exista cu tare și cu tare consecințe. Dar nu putem noi să dictăm un acord. Dacă cele două țări nu reușesc ele însele să ajungă la o înțelegere, nu prea putem face mare lucru, nu putem decât să exercităm presiuni din afară. Aderarea Macedoniei nu ar fi putut să aibă loc nici dacă nu se ajungea la o înțelegere cu Slovenia, dar între timp, între Slovenia și Macedonia, diferendul a fost soluționat și negocierile se vor încheia vinerea viitoare. Deci, să rămânem realiști și să fim conștienți de faptul că atunci când există o, o, un, o divergență de natură bilaterală, avem un rol de jucat pentru a încuraja cele două țări să ajungă la un acord, dar nu putem noi să dictăm, să impunem acest acord. În ce privește alegerile din Turcia, v-am uh, menționat declarațiile lui Barroso și ale lui Van Rompuy. Este un semnal pozitiv acest rezultat electoral și sperăm să se facă progrese și în negocierile cu Turcia. Doamnă Brantner, da, este o dovadă bună. Procesul de monitorizare trebuie să fie aplicat. Suntem cu toții de acord cu uh, nevoia acestei monitorizări, până și Croația. Mai rămân câteva aspecte tehnice de clarificat. Lucrăm intensiv acum Domnul de lângă mine ar putea să vă spună mai multe în acest sens, dar nu pot decât să vă confirm optimismul nostru. Și, între paranteze fiind spus, cheia care deschide ușa Uniunii Europene se află în buzunarele parlamentelor naționale. Dar va exista un proces de monitorizare și cu toții cred că vom accepta uh, condițiile, cadrul în care se va face acest proces de monitorizare. Kosovo statele membre care au recunoscut și cele care nu au recunoscut independența Kosovo se întâlnesc și vorbesc pe un ton foarte amical. Fiecare cunoaște argumentele celuilalt. Eu am încercat să conving acele state care nu au recunoscut independența Kosovo să o facă, dar știu foarte bine care sunt limitele. Este iarăși un lucru pe care nu putem să îl dictăm din exterior, dar trebuie să Um, progresăm. Și de aceea vă spuneam că sunt foarte bucuros de faptul că au avut deja loc cinci runde de dialog și de discuții între Belgrad și uh, Pristina pe uh, mai multe chestiuni uh, foarte precise, foarte practice. Thank I, I see no conflict. Uh, în ceea ce privește Turcia, nu cred că există un conflict între uh, viitoarea posibilă aderare a Turciei la Uniunea Europeană și uh, poziția din ce în ce mai solidă a, în, din momentul de față a Turciei ca lider regional. Îmi dau seama că, cu siguranță, Turcia se va îndrepta spre rolul și își va asuma rolul de lider regional, va deveni chiar o putere mm, mondială, de ce nu? Dar în orice caz, această, acest nou statut al uh, Turciei nu este decât uh, o valoare adăugată a aderării Turciei la Uniunea Europeană. Așadar, ce ne, ne dorim uh, o putere uh, în afara Uniunii Europene sau uh, preferăm ca această putere regională să fie mai degrabă în cadrul Uniunii Europene? Cred că opțiunea a doua este cea mai bună și, prin urmare, uh, care este recomandarea mea? Trebuie să continuăm negocierile, trebuie să eliminăm toate problemele de natură politică, atât noi cât și partea turcă, mă refer aici la protocolul de la Ankara și trebuie să, uh, să continuăm a încerca uh, să-i convinge pe reprezentanții statelor membre că Turcia trebuie să devină membru al Uniunii Europene. Și încă ceva despre Ungaria. Într-adevăr, Ungaria este membru a Uniunii Europene de șapte ani încoace. Nu pot decât să spun că toate experiențele pe care le-am avut uh, noi au fost de natură pozitivă. Bineînțeles, Ungaria a profitat de pe urma statutului de stat membru al Uniunii Europene. Am avut probleme în Ungaria de natură economică sau de orice altă natură, însă aceste probleme nu s-au datorat uh, statutului de membru sau al Uniunii Europene, au, uh, ci, din potrivă, au fost probleme create la nivel intern. Deci, aderarea Ungariei la Uniunea Europeană nu nu a adus cu sine decât beneficii și tocmai de aceea suntem absolut convinși că și celelalte state ce vor deveni membre ale Uniunii Europene vor avea doar de câștigate pe urma acestui nou statut. Mă refer aici la Croația, etc. În ceea ce privește dialogurile dintre eh, președinția ungară și președinția poloneză, acestea au fost fructuoase. Uh, am uh, spus permanent că acest uh, an este unul hotărător în istoria Uniunii Europene, anul debutează sub președinția ungară și va continua să încheie sub președinție poloneză și tocmai de aceea uh, am considerat de la bun început că acest dialog între cele două președinții este foarte important. Am considerat că e important ca cele două președinții să trimită semnale pozitive tuturor celorlalte membre ale Uniunii Europene. Uh, în, astăzi am discutat despre procesul de extindere, dar există și alte politici importante, politicile regionale, dezvoltarea regională, etc., etc. Și aceste teme au fost uh, discutate pe ansamblu uh, în, în întreaga Europa și sub egida președinției ungare. Iar cele cinci luni și jumătate de experiență a Ungariei ne arată faptul că toate aceste uh, Uh, discuții au dat roade, au sprijinit rezultatele obținute pe aceste, uh, în aceste domenii, au dus practic la potențarea procesului de extindere. Am spus de la bun început că acesta este obiectivul nostru. În ceea ce privește problemele de ultim moment, nu mă aștept să apară. Aceasta este declarația mea. Uh, Bine, chiar dacă m-aș aștepta la asemenea probleme, nu aș recunoaște-o. Dar adevărul este că nu, nu mă aștept la apariția lor. Uh, ultima întrebare a dumneavoastră se referea la procedura la Curtea, Înaltă, la Curtea Europeană de Justiție, procedură inițiată de către fosta Republică Iugoslava a Macedoniei. Decizia Curții Europene de Justiție va fi pronunțată cândva în octombrie și noi acum așteptăm, nu putem decât să așteptăm publicarea și pronunțarea acestei hotărâri. Încă un lucru important care a fost menționat, bine, nu este neapărat uh, tema discuției de astăzi, dar un lucru important menționat a fost Schengen. Președinția noastră se baza pe un uh, principiu fundamental pe care îl pot uh, rezuma pe scurt spunând politică de coeziune, de apropiere. Uh, când spun asta, vorbim, bineînțeles, la, despre extindere. Știm ce s-a obținut în procesul de extindere uh, Uh, în trecut și uh, care sunt așteptările pentru viitor. Însă, când vorbim despre această apropiere, ne gândim și la apropierea sau integrarea României și Bulgariei în spațiul Schengen. Am încercat tot, să facem tot ce ne stă în putință pentru a atinge acest obiectiv. Cred că am avut uh, succes dacă e să comparăm situația de astăzi cu situația de acum câteva luni. Bineînțeles, apropierea se referea și la incluziunea uh, categoriilor marginalizate ale societății și uh, în acest sens nu pot decât să menționez și uh, procesul de inclusiune al cetățenilor de uh, etnie romă. Deci această, acest proces de apropiere a fost unul dintre pilonii președinției ungare. Am încercat să aplicăm acest principiu, de asemenea, în ceea ce privește procesul de extindere. Acestea fiind spuse, vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru toate comentariile, întrebările, ideile pe care le-ați iterat și, de asemenea, vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru sprijinul pe care l-ați acordat președinției ungare pe parcursul ultimelor cinci luni și jumătate. Sper că nu va trebui să oprim cronometrul. Nu, cronometrul trebuie să funcționeze în continuare. Oricum, timpul nu poate fi oprit. Și dacă înțelegem care sunt provocările uh, adusă cu sine scurgerea timpului. Dacă ne uităm la toate lucrurile care se întâmplă concomitent, provocările globale, criza financiară și economică, criza zonei euro, etc., ne dăm seama că nu ne putem permite să oprim cronometrul, nu ne putem permite să ne oprim. Trebuie să mergem tot înainte și să uh, finalizăm totul până la finele lunii iunie. Mulțumesc! Sí, Vă mulțumim, domnule ministru, vă mulțumim pentru tot ceea ce ați realizat în ultimele luni, vă mulțumim pentru atenția pe care ați acordat-o relațiilor cu Parlamentul și împărtășim și noi speranțele dumneavoastră și dorința de a fi continuate eforturile pentru a atinge acele obiective care nu sunt comune. Vă mulțumim și vă urăm mult succes în activitatea dumneavoastră uh, uh, instituțională. Mulțumesc, acum și eu trebuie să-mi iau la revedere de la dumneavoastră și uh, îi predau președinția domnului uh, Pașcu pentru a continua cu următoarele puncte de pe de zi. Vă spun pe săptămâna viitoare. So, dear friends, let us continue. Dragi prieteni, haideți să continuăm pentru că avem ordine de zi foarte încărcată și vrem să acoperim toate punctele de pe această ordine de zi. Domnului uh, Laszlo Tökes, vicepreședinte al Parlamentului, pentru uh, introducerea raportului Towards a Stronger European Disaster Response către uh, uh, consolidarea răspunsului european. Vă mulțumesc, domnule președinte. Uh, voi uh, spune cuvântarea în limba engleză. Dear colleagues, the Commission's... Dragi colegi, comunicarea Comisiei din 2010 către uh, o consolidare a răspunsului european în caz de dezastre, rolul protecției civile și al asistenței umanitare, subliniază faptul că este necesară continuarea îmbunătățirii eficienței, eficacității, coerenței și vizibilității uh, asistenței oferite de Uniunea Europeană în general. Totodată, această comunicare subliniază nevoia unei abordări integrate, inclusiv prevenire, pregătire, răspuns și recuperare, ca fiind cea mai eficientă strategie pentru îmbunătățire. Ținând seama de aceste constatări și în spiritul solidarității care este una dintre valorile fundamentale ale Europei, m-am concentrat în avizul meu pentru nevoia de mai bună coordonare și de o capacitate de răspuns mai puternică și mai coerentă prin consolidarea instrumentelor europene de răspuns. Tratatul de la Lisabona introduce noi uh, temeiuri juridice și astfel creează noi oportunități de coordonare crearea serviciului extern ne oferă șansa să coordonăm și să îmbunătățim consecvența între răspunsul la dezastre și elementele uh, politice și de securitate este necesară o mai bună coordonare politică cu Comisia Europeană, serviciul extern responsabil pentru politica uh, comună de uh, securitate și apărare și delegațiile Uniunii Europene. Un alt element important al avizului este folosirea mijloacelor militare în conformitate cu orientările de la Oslo și, ca ultimă soluție, deoarece acestea pot aduce o contribuție importantă la răspunsul în caz de dezastre. În sfârșit, am subliniat și nevoia unei strategii de comunicare mai cuprinzătoare pentru a spori vizibilitatea Uniunii Europene în țările beneficiare și pentru a înțelege mai bine acțiunea Uniunii Europene în rândurile cetățenilor europeni. Vă mulțumesc pentru atenție. Uh, domnule Tökeș, uh, acum am să-l, uh, după cum vedeți, este, o, este un subiect extrem de important și domnul Tökeș a atins problemele principale din această problematică. Am să rog în continuare pe domnul Roberto Gualtieri, care este shadow raportor, să ia cuvântul. Domnule Gualtieri, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt de acord cu acest proiect de aviz unde figurează idei pe care comisia noastră deja le-a formulat în alte uh, ocazii, în alte rapoarte, mai ales în raportul Albertini despre uh, politica europeană de securitate și de apărare, și anume că ne dorim să existe mai multă coerență în folosirea instrumentelor uh, de politică externă a Uniunii Europene și mai ales toate acele instrumente de gestionare a crizelor. Noi avem datoria să ne aducem această contribuție, deoarece există un mare risc pe care nu trebuie să-l trecem cu vederea, și anume o anumită dificultate de a obține sinergii între dimensiunea comunitară a ajutorului umanitar și dimensiunea internă din cadrul uh, Serviciului European de Acțiune Externă de gestionarea crizelor. Sunt instrumente diferite, cu temeiuri juridice diferite, cu obiective diferite, dar, în realitate, crizele sunt deseori, dacă nu tot timpul, crize în care aspectele uh, umane, naturale și politice uh, sunt interdependente și atunci Trebuie să existe o sinergie. Chiar dacă ajutorul umanitar trebuie să fie de sine stătător, trebuie să aibă un caracter autonom, el nu poate să se desfășoare independent de aspectele politice, pentru că altfel nu este suficient de uh, eficace. Deci avem această nevoie sporită de coerență, pentru că altfel uh, ajutorul umanitar gestionat de comisie va rămâne mereu separat de acțiunile uh, Serviciului European de Acțiune Externă. În acest spirit uh, a fost redactat acest aviz și noi îl împărtășim pe de-a întregul, precum și observația în legătură cu posibilitatea de a face apel la capacitățile militare în scop umanitar, așa cum s-a întâmplat de exemplu, uh, după uh, inundațiile din Pakistan, când în numele comisiei uh, au fost trimise trupe în Pakistan pentru a întări ajutorul acordat de către Uniunea Europeană. Deci, cum spuneam, fiecare instituție trebuie să-și uh, păstreze specificitatea, prerogativele, ajutor umanitar, competență comunitară. Există un comisar și nimeni nu uh, pune la îndoială acest lucru. Dar, din punct de vedere operativ, avem nevoie de mai multe sinergii, de mai multă uh, cooperare. Cum spuneam, suntem de acord cu toate aceste aspecte din uh, aviz. S-ar mai putea depune amendamente pentru a îmbunătăți cu tare sau cu tare aspect. Mă gândesc mai ales la amendamentele uh, doamnei Brandner care vor îmbunătăți textul, dar noi în general suntem de acord. Gualtieri, uh, doamna Brandner, please. Thank you, um, for the... Vă mulțumesc pentru prezentarea raportului dumneavoastră. Cred că este unul foarte important. De câte ori uh, apare o catastrofă, o luăm de la capăt și de aceea mi se pare important să tratăm acest subiect chiar dacă nu e nicio catastrofă, pentru că trebuie să ne uh, construim capacitățile pentru reacție viitoare. Sunt de acord cu antevorbitorii mei că e nevoie de coerență și coordonare, mai ales când vine vorba de uh, domeniul extern. Dar nu sunt încă foarte sigură în ceea ce privește diviziunea de roluri între Serviciul European de Acțiune Externă și Comisia responsabilă cu ajutoare, ajutor humanitar. Fiindcă, în uh, principiu, cred că ar fi, uh, trebui să fie responsabilitatea acestei comisii coordonarea ajutorului. Pentru că uneori nici nu e nevoie să avem toată această panoplie a Serviciului European de Acțiune Externă și uh, în interesul independenței și neutralității ajutorului uh, umanitar e foarte important să acționăm așa. Pentru că nu trebuie să facem un amestec complet cu obiectivele politice și atunci trebuie ca și structurile și responsabilitățile să fie clar separate. Iar ideea de a avea un comisar o comisie responsabilă pentru acest lucru se referă tocmai la independență și neutralitate, fiindcă de cele mai multe ori e important ca ajutorul umanitar să fie ajutor umanitar și nu uh, unul cu obiective politice. El trebuie să ajute oamenii de la fața locului, indiferent de guvernele lor și așa mai departe. Vrem să salvăm copiii și așa mai departe. De aceea cred că această independență și neutralitate este foarte importantă. Dar aceasta nu înseamnă că nu vom avea nevoie de cooperare cu actorii externi care se află deja la fața locului sau urmează să meargă acolo. Deci nu exclud acest lucru, dar cred că principiul trebuie să rămână independența și neutralitatea și voi încerca să subliniez acest lucru prin amendamentele mele. În al doilea rând, pentru că nu vorbim doar uh, de nivelul european, ci și de uh, statele membre în parte, într-adevăr e o problemă de solidaritate, dar și de responsabilitate și trebuie să ne asigurăm că și statele membre au în continuare capacitățile necesare pentru a răspunde crizelor, fiindcă nu putem spune că da, avem uh, o capacitate mult mai uh, rapidă de a folosi capacitățile statelor membre, atunci uh, ele uh, nu mai trebuie să intervină pentru că se ocupă alte state membre. Trebuie să existe o coordonare și aici mă refer la amendamentul 11 pe care îl voi înainta de asemenea. Și în sfârșit este foarte important să ne asigurăm că în domeniul umanitar Principalul organism coordonator rămân Națiunile Unite pentru că de multe ori depinde de ele. În multe state din uh, afara Uniunii Europene să fie principalul organism care să coordoneze nu doar statele noastre membre, ci toate statele lumii și este important să spunem că fie și dacă noi ne coordonăm mai bine, trebuie să ne integrăm în Națiunile Unite pentru că ei sunt actorul cheie. În rest, însă, cred că raportul este unul bun și îl vom susține în mare parte. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Bradner. Acum am să-l invit pe domnul Hans uh, Das, din partea Comisiei, care este de fapt șeful uh, unității de răspuns uh, uh, de urgență din DG ECO. Mr. Das, aveți cuvântul. Thank you very much, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc mai întâi raportorului pentru proiectul său de raport și să-mi exprim mulțumirea pentru această comisie pentru importanța pe care o acordă acestor uh, chestiune. O să folosesc minutele pe care le am la uh, dispoziție pentru a vă atrage atenția asupra unor probleme instituționale, în special referirea la înaltul uh, reprezentant în proiectul de aviz. O să vă prezint câteva aspecte faptice cu privire la acest lucru. Mai întâi, ajutorul umanitar uh, reprezintă principalul instrument prin care uh, Uniunea Europeană răspunde la dezastre. În al doilea rând, asistența umanitară și protecția oferită trebuie să fie furnizată imediat în timpul dezastrelor sau să nu mai fie furnizată deloc. Este esențial uh, să ținem seama de criteriile de timp, atât când vine vorba de protecția civilă, cât și de asistența umanitară. Fiecare minut contează și în acest sens veți înțelege că Comisia este puțin îngrijorată de crearea uh, unor straturi suplimentare de coordonare. 3. Protecția civilă este, în esență, o competență internă. Întregul mecanism a fost creat pentru a facilita și coordona cooperarea între state membre în răspunsul la dezastre în interiorul Uniunii Europene, dar s-a hotărât că acest mecanism să poată fi pus la dispoziție și pentru a răspunde la urgențe din afara spațiului Uniunii Europene și au fost convenite reguli speciale de coordonare cu statele membre în acest scop. Apoi, Tratatul privind Uniunea Europeană spune că Comisia va asigura reprezentarea externă a Uniunii Europene, cu excepția domeniului politicii externe și de securitate comună. Și la fel se aplică și în cazul protecției civile și al asistenței umanitare, unde există un temei juridic în tratat, în tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care acordă responsabilitatea Comisiei. Deci, când se acționează în afara Uniunii Europene, în termeni juridici se poate spune că este competența Comisiei. Utilizarea termenului coordonare în acest context este deci oarecum problematică. Problema este că acest termen, coordonare, acoperă diverse sensuri și poate fi ambigu uneori. Pentru unii înseamnă control, pentru alții înseamnă comunicare și schimb de informații. În răspunsul la situații de urgențe, e un lucru esențial și anume claritatea. Trebuie să existe claritate cu privire la cine ce face. Prin urmare, sugerăm să păstrăm cât se poate limba tratatului și să vorbim despre coerența acțiunilor uh, europene și să nu vorbim despre coordonarea operațiunilor de către înaltul reprezentant. Nu trebuie să existe nicio îndoială că Comisia și în special doamna comisar Georgieva este prima responsabilă pentru dezastre la nivelul Uniunii Europene, atât în interior cât și în exterior suntem puțin ca un serviciu de ambulanță în acest caz. Primim un telefon de urgență și trebuie să desfășurăm instrumentele disponibile în acest scop, în special protecția civilă și asistența umanitară, fără nicio întârziere. Asistența umanitară trebuie să fie independentă, neutră, uh, și să respecte principiile asistenței umanitare în general. Ea nu poate fi politică. Sigur, în furnizarea acestei asistențe comunicăm și lucrăm în strânsă legătură cu alții pentru că dezastrele sunt diferite și coerența și consecvența trebuie asigurate. În acest sens, vom colabora întotdeauna foarte bine cu Serviciul European de Acțiune Externă și ne vom asigura că acțiunile Uniunii Europene sunt coerente. Însă, Comisia este responsabilă pentru primul răspuns răspuns la dezastre naturale și la acest lucru se referă comunicarea. Deși ea este principalul element pentru răspuns de urgență, dimensiunea politică este, evident, uh, responsabilitatea actorilor politici. Și aici intervine Serviciul European de Acțiune Externă. În concluzie, uh, sunt foarte multe de făcut. Trebuie să continuăm uh, dezvoltarea acestor aranjamente de lucru privind cooperarea dintre Comisie și Serviciul de Acțiune Externă în domeniul răspunsului la dezastre, dar, după părerea noastră, nu sunt necesare straturi suplimentare de coordonare pentru că se, poate, uh, se pot duplica eforturile încetinind viteza răspunsului la dezastre. Trebuie să realizăm o coerență printr-o bună comunicare, prin bune schimburi de informații și cooperare practică. Sunt, aș fi foarte recunoscător raportorului și membrilor comisiei dacă aceste aspecte ar putea fi reflectate, mai ales în ceea ce privește primul aliniat. Vă mulțumesc. Eu, uh, domnului Das, uh, sunt convins că dialogul va continua uh, și că multe din aceste chestiuni vor fi luate în calcul Însă opinia mea este că uh, va trebui să ținem cont uh, de faptul că situațiile vor impune sunt în general situațiile cărora trebuie să le facem față sunt în general mult mai importante și trec dincolo de tot felul de gelozii instituționale și asemenea lucruri. De fapt, uh, ideea acestui raport este cum să putem să depășim aceste obstacole și sunt convins că dialogul va continua. Vreau să arăt că vom avea, vom avea o discuție. Votul va fi în comisia noastră pe data de 21 iunie, de săptămâna viitoare, și în cealaltă comisie pe 13 iulie, iar probabil în septembrie vom avea votul în plenar. Vă mulțumesc foarte mult. Trecem mai departe la următorul punct pe ordinea de zi. Uh, And this is uh, the report of... Și anume, raportul domnului Pier Antonio Panzeri, care este președintele delegației pentru relațiile cu țările din Maghreb și care tocmai s-a întors din Maroc. Aș vrea să o salut pe doamna Boaida, care este cu noi în sală astăzi și uh, care este președinta a aceleași delegații în Maroc. Ai cuvântul, drag Antonio. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau decât să vă fac o scurtă prezentare a acestei reuniuni care a avut loc uh, în Maroc reuniunea delegației noastre interparlamentare, uh, care a fost programată între 16 și 20 mai și am avut întâlniri la Rabat, uh, în Casablanca și în uh, Aiut. Am discutat despre evoluțiile din regiune, despre politica de imigrare și despre acele chestiuni deosebit de delicate și controversate de, relative la acordul de uh, pescuit și uh, uh, din domeniul agricol. Ne-am întâlnit cu ministrul uh, uh marocan de agricultură și am avut ocazia să înțelegem acele tematici care încă au rămas uh, deschise. Domnul ministru a invitat în mod uh, explicit Comisia de Pescuit, precum și Comisia de Agricultură să vină în uh, vizita în Maroc pentru a putea constata cât de mult uh, uh, au avansat lucrurile în aceste două domenii. Eu însumi am trimis deja o scrisoare către președinta Comisiei de Pescuit, doamna Fraga Estevez, pentru ca ei să, fie, să știe că a fost invitată uh, în Maroc și pentru ca uh, membrii acestei comisii să poată să uh, organizeze o vizită în cel mai scurt timp. Ne-am întâlnit de asemenea cu domnul ministru de afaceri externe, Safari. Dumnealui s-a arătat deosebit de disponibil și a spus că își dorea să invite Comisia Interparlamentară Mixtă la următorul Consiliu de Asociere care va avea loc în decembrie. Eu și copreședinta mea vom trimite scrisori către ministrii competenți și către domnul comisar Fiule ca să se treacă de la vorbe la fapte. Căci dacă rolul, parlamentar, rolul um, delegației parlamentare mixte este cel pe care ne-l închipuim noi, ar fi normal ca această delegație să poată să participe la următorul Consiliu din decembrie. În Maroc există acest proces de uh, regionalizare. De asemenea, am ținut să facem o declarație comună uh, pentru a critica ultimele acte de terorism și ultimul atentat de la Marrakech. A existat și o declarație de presă comună. Apoi am discutat mult și despre politica de imigrație, politica de dezvoltare, căci toate aceste aspecte ar trebui să fie incluse în noua politică de vecinătate pe care dorește să o aplice Uniunea Europeană în regiune. A fost o discuție cât se poate de sinceră, de transparentă. Toată lumea este conștientă, era conștientă de faptul că e nevoie de mai multe reforme în regiune. Vor exista probabil referendumuri, referendumuri în Maroc pe eh, tema reformelor constituționale. În cursul discuțiilor am spus că descentralizarea era calea de uh, urmat atât uh, al uh, puterilor politice, fiscale, uh, pentru a exista uh, consilii regionale, aleși locali. Și ne-am bucurat să vedem că aceste idei erau bine primite de către guvernul uh, uh, marocan care are cele mai serioase intenții de a continua procesul de democratizare a tuturor instituțiilor și structurilor din Maroc. Am cerut, bineînțeles, să se abolea, uh, ab, abolească le, uh, delictul uh, de presă și să fie eliberați din închisoare toți ziariștii care au fost pedepsiți din cauza acestei prevederi a codului penal. În plus, am discutat și despre negocierile în ce privește statutul uh, Saharei Occidentale. S-a descris într-un raport recent uh, situația din regiune ca fiind una de relativă stabilitate, deoarece Recent uh, uh, s-a declarat o încetare a focului care este destul de bine respectată și în plus uh, există aceste discuții tripartite. Următorul pas ar fi un recensământ al populației de acolo, tocmai pentru a putea organiza un referendum. Nu trebuie ca uh, șeful misiunii Minus să Uh, um, subevalueze rolul pe care îl poate juca presa, deoarece aceasta uh, toarnă gaz peste foc de multe ori, descriind în mod părtinitor uh, politica unei tabere împotriva celelalte. Trebuie însă să observăm faptul că există o disponibilitate din partea domnului Benaziz, care este uh, șeful misiunii uh, Minus, deci el dorește să uh, fie prezent la următoarea întâlnire tripartită pentru a se clarifica mai multe um, aspecte spinoase. Aș vrea să vă mai reamintesc câteva aspecte. Domnul Iusef Amani a devenit noul secretar general al Uniunii pentru uh, Mediterană și nu este singura funcție importantă pe care o ocupă Marocul. Și Va mai exista și președinția prin rotație a, a Ligii Arabe, care și președinția Fundației Analin. Deci, cum spuneam, niște poziții uh, uh, de uh, mare importanță, pentru că astfel, pe mai multe fronturi, Marocul va putea să ia măsuri, să uh, um, facă ceea ce se impune pentru a continua pe calea reformelor și a democrației. Politica de vecinătate a Uniunii Europene prin intermediul acordurilor semnate cu Marocul, prin intermediul uh, Uniunii pentru uh, Mediterană, are un rol cheie de jucat și cred că pe viitor se poate ajunge la rezultate notabile. Mulțumim foarte mult, doamnă Boida. Dacă doriți să spuneți câteva cuvinte, uh, puteți să o faceți. Deci, Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi uh, aș dori să mulțumesc, uh, să vă mulțumesc pentru invitație și vreau doar să adaug două cuvinte la uh, expunerea domnului Banzeri. Și însă vă spun că climatul în care s-au derulat toate reuniunile Comisiei Parlamentare Mixte a a fost mai întâi unul caracterizat uh, printr-o deschidere extraordinară, o onestitate a tuturor parlamentarilor și de aceea cred că am atins un nivel de maturitate ridicată în ceea ce privește dialogul interparlamentar. Aș dori totodată să subliniez că, cu ocazia reuniunii privind reformele politice, Uh, pentru care un grup de deputați marocani și europeni au început să redacteze un raport. Am primit și un responsabil din, de drepturile omului recunoscut ca atare în Maroc și de Consiliul de Securitate cu uh, ocazia ultimei uh, rezoluții. Și aș dori să spun că, într-adevăr, astăzi, când suntem pe cale să vă prezentăm raportul Comisiei Parlamentare Mixte, Marocul se uh, dovedește gata să primească titlul de partener pentru democrația Consiliului Europei. Este un angajament foarte important pentru noi, fiindcă ne va permite să instituționalizăm și să consolidăm și mai mult statul de drept și, desigur, conform normelor internaționale, am pe care dorim să le includem și în următoarea Constituție. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnul Preda, acum. Merci beaucoup, monsieur président. Euh, je, je voudrais dire de... Mulțumesc mult, domnule președinte. Eu aș vrea să spun două cuvinte uh, cu privire la reuniunea Comisiei Parlamentare Mixte între Uniunea Europeană și Maroc. Am fost uh, și eu participant și am dorit să-i mulțumesc uh, colegii noastre marocane pentru uh, primirea pe care ne-a făcut-o. A fost un program foarte dens. Domnul Panseri, reprezentantul delegației pentru țările Maghreb, a explicat foarte bine desfășurarea acestei misiuni. Eu aș dori să insist asupra trei puncte care s-au aflat pe agenda discuțiilor noastre, discuții foarte deschise, după cum a spus și uh, colega noastră. Mai întâi uh, s-a discutat uh, reforma politică și cred că a fost foarte interesant să vedem acest dialog între partea marocană și reprezentanții diverselor grup, grupuri politice din Parlamentul nostru. A fost foarte interesant așadar să vedem acest dialog privind reforma politică și uh, progresele făcute către democrație. Uh, am discutat foarte mult problema interpretării discuțiilor care au apărut în Maroc dar uh, era interesant să vedem diferențele făcute între evoluția situației într-o țară precum Marocul și respectiv alte țări din Maghreb. În special este vorba aici despre un proces de reformă pacifist, bazat pe consultații și dialog și ar fi extrem de interesant să vedem reacțiile pe care le vor produce gesturile și mișcările care se vor derula în curând. Al doilea aspect foarte interesant și este un aspect de care m-am um, ocupat cu colegul meu Admun se referă la problema avansului regiunilor și pentru Maroc acesta este un punct foarte delicat în economia generală a procesului de reformă și vedem aici, într-un mod foarte clar, dorința de a găsi o soluție marocană. Ei s-au inspirat din diversele soluții ale organizațiilor administrative din țările europene, dar vor să construiască ceva care să respecte tradițiile și cultura locală și mi se pare un punct extrem de uh, interesant uh, și din acest punct de vedere. O să închei spunând câteva cuvinte despre întâlnirea pe care am avut-o cu domnul Ani Abdelaziz. Cred că a fost extrem de interesant să avem contacte cu așa numitele provincii din Sud și a fost bine să vedem pe teren, alături de responsabilii de misiune, ceea ce se întâmplă în fapt, ocazia cu care am putut constata, după cum a spus și domnul Panțării, că acolo există o stabilitate, în primul rând, dar totodată există și nevoia unui recensământ care să permită o mai bună gestionare a situației. Cred că aceasta este principala urgență. Voi încheia spunând că întâlnirile cu reprezentanții partidelor politice și cu reprezentantul societății civile ne-au permis să înțelegem foarte bine actualitatea marocană și aș dori să-mi exprim satisfacția pentru calitatea acestor dialoguri și a, a lucrărilor din cadrul Comisiei Parlamentare Mixte. Vă mulțumesc! Preda. Mulțumim, domnule Preda. Doamna Benarabatu. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am făcut și o parte din această delegație. A fost o vizită interesantă, am avut dezbateri, unele chiar foarte aprinse, tensionate, mai ales atunci când s-a discutat despre eh, eliberarea regimului de vize. Există o cerere eh, foarte fermă din partea Marocului eh, pentru a permite un, niște condiții de călătorie mai ușoare. Este un aspect vital pentru ei. Un alt aspect pe care l-a menționat și domnul Preda, întâlnirea cu reprezentanții uh, uh, Minurso. Proiectul de a acorda competențe uh, puternice aleșilor regionali mi se pare unul cheie și dorința de uh, uh, delegare a puterilor către regiuni mi se pare un lucru foarte important. De asemenea, în interesul regiunii Magrebului, sper că se va găsi o soluție în interesul uh, tuturor cetățenilor pentru regiunea uh, Sahraui. Și așa cum știți, probabil există un zid de nisip care delimitează teritoriul și există foarte multe mine antipersonal care provoacă accidente. Accidente a căror victime e, sunt animalele și chiar și oamenii. De aceea ar fi bine ca părțile aflate în conflict să Uh, depune eforturi pentru a um, distruge toate minele din regiune. Este foarte important ca de o parte și de alta zidului de nisip să uh, uh, fie deminat terenul. Cred că partenerul nostru din Sud va putea să continue democratizarea în curs cu ajutorul Uniunii Europene și toată această evoluție este urmărită îndeaproape și de celelalte țări din regiunea Magrebului și a Mării Mediterane. Și aș vrea să le rog pe autorități să plece urechea la cererile tuturor părților interesate, inclusiv a societății civile, pentru că această societate se mobilizează zi de zi, atât la Casa Blanca cât și la Rabat. Existau uh, manifestații în fiecare zi. Există mișcarea uh, numită mișcarea din 20 februarie care mobilizează mult populația și nu ar trebui ca autoritățile să închidă ochii. Există dorința de a organiza un referendum și rezultatul riscă să fie negativ dacă autoritățile nu țin cont de uh, uh doleanțele acestei mișcări. În plus, ne dorim ca și protecția mediului înconjurător să uh, fie avută în vedere de către partenerii noștri, pentru că ar putea să fie o politică um, cu uh, mult potențial și pentru agricultură și pentru turism. Mai insist asupra faptului că că nu trebuie să dăm lecții de morală, trebuie să ne abținem de la o asemenea atitudine. Ne s-a spus foarte clar acest lucru când eram la fața locului. Aceste relații interparlamentare uh, uh joacă un rol important. Este foarte bine atunci când uh, uh, colegi uh, cu mandat de deputat pot să vorbească de la egal la egal și pot să își împărtășească punctul de vedere și asta independent de relațiile dintre state. Deci a fost o vizită plină de învățăminte. Mulțumesc, doamna Benarabatu. Acum îl, do, îl rog pe domnul Pangeri să uh, răspunde dacă mai dorește să adauge ceva. Sì, sì, ma molto brevemente. Foarte pe scurt. În încheierea discuției noastre vreau și eu să adresez mulțumiri co-președintei mele și colegilor din Maroc pentru toată disponibilitatea lor, pentru ospitalitatea uh, pe care ne-au um, arătat-o și vreau să mulțumesc uh, Comisiei AFET și secretariatului său, deoarece am putut să avem toate aceste discuții ca să fim tot timpul la curent cu ultimele evoluții din regiunea uh, Magrebului și îndeoseb din Maroc. Nu am alte concluzii de tras. Toți colegii care au participat la această misiune și-au dat seama de dificultățile care încă persistă, dar și de toate uh, acele aspecte unde s-au înregistrat uh, evoluții pozitive. Ne putem întreba dacă anumite uh, uh, dorințe de ale noastre s-ar putea transforma în realitate, dacă există bunăvoință din partea uh, partenerilor noștri din Maroc. Nu putem decât să sperăm că da, dar ideea de bază este că e mai bine să previi decât să vindeci. Deci această politică de reforme democratice trebuie neapărat să continue pentru a răspunde a celor care coboară uh, uh, uh, în stradă pentru a le uh, solicita. Și noi nu putem decât să ne aducem contribuția cu toată modestia și fără a, a, a avea pretenția de a da lecții de morală Știu că la Comisia AFET se vorbește despre uh, posibilitatea de a-l invita pe Christopher Rolls, care este um, trimis UE uh, pentru uh, Sahara Occidentală. Deci ar fi foarte bine dacă am putea să avem o discuție cu dumnealui, precum și cu șeful uh, misiunii uh, Minusor, astfel încât toate părțile beligerante, toate părțile interesante să uh, se înțeleagă și să știm cum putem uh, în cât mai scurt timp cu putință și cu ajutorul ONU să putem să um, soluționăm conflictul de acolo. Președintele, mulțumesc și eu. Mai dorește și doamna Boaida să adauge ceva? Ok. Pour vous remercier. Bon, ça va. Vreau doar să mulțumesc. I thank you very much. Bine, vă mulțumesc și eu la rândul meu. Acestea fiind spusă, discuția s-a încheiat. Îl așteptăm acum pe excelența sa domnul Delici, viceprim-ministru sârb. Domnia sa ni se va alătura peste 5 minute. Vom face deci o pauză de 5 minute și vă rog să vă întoarceți pentru ultimul punct de pe ordinea de zi a ședinței de astăzi. Dragi prieteni, avem plăcerea să-i urăm din nou bun venit viceprim-ministrului sârb, domnului Bojidar Delici. Domnia sa este un oaspete uh, uh, obișnuit al comisiei noastre. Suntem fericiți că îl vedem din nou astăzi, că putem din nou avea un schimb de opinii, cu atât mai mult cu cât această discuție apare la scurt timp după arestarea lui Radko Mladic. Generalul Mladic se află acum la Haga și va fi uh, acuzat, va fi pus sub acuzație de către Tribunalul de la Haga pentru toate cele pe care le-a înfăptuit în anii 90. Cred că întâlnirea noastră cu uh, ministrul de afaceri externe ungar, domnul Matoni, a fost una încurajatoare. Am purtat un dialog cu domnia sa cu privire la procesul de extindere și acum domnul Delici cu siguranță ne va putea oferi mai multe detalii, iar colegii vor avea posibilitatea de a adresa întrebări pentru a clarifica acele aspecte care, din punctul lor de vedere, trebuie să fie clarificate. Vă mulțumesc foarte mult. Domnule Delici, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule Pascu. Stimați membri ai uh, Parlamentului European, multe lucruri s-au întâmplat în uh, ultimele cinci luni de la ultima noastră întâlnire. Între timp, autoritățile noastre au reușit să-l localizeze, să-l aresteze și să-l extradeze pe Ratko Mladic. Aceasta era obligația noastră morală și reprezintă un pas important în direcția reconcilierii regionale. Nu am făcut asta pentru a fi lăudați de Europa sau pentru a reuși să găsim o scur- scurtătură spre Europa. Trebuie și îl vom găsi cu siguranță pe Goran Hagic și trebuie în același timp să luptăm împotriva crimei organizate și corupției și trebuie să punem în, în aplicare planul nostru ambițios de reformă. Obiectul nostru pentru Consiliul, summitul din decembrie este clar. Ne dorim ca primăvara anului 2012 să fie stabilită ca dată a începerii negocierilor formale de aderare a Serbiei. Croația a reușit să încheie procesul acesta început în urmă cu șase, luni de zi, șase ani de zile. Vom face tot ce ne stă în putință pentru ca și Serbia să aibă același succes ca și Croația. Celor care au spus uh, de atâtea ori în ultimii ani că vor fi duri, dar drepți cu Serbia, trebuie să afle acum că, într-adevăr, trebuie să rămână și pe viitor la fel de severi, dar nu trebuie să devină nedrepti. Să nu fie nedrepti cu cetățenii sârbi atâta timp cât uh, Serbia reușește să-și atingă obiectivele. Nu trebuie să fie create noi obstacole în calea aderării. Bineînțeles, severitatea este necesară, dar uh, lipsa de corectitudine nu ar putea face nimic altceva decât să ne descurajeze. Întâlnirea noastră de astăzi este o parte integrantă a dialogului din ce în ce mai intens uh, între Serbia și UE. Săptămâna trecută, uh, pre- președintele Tadic și prim-ministrul Cefcovici au vizitat uh, Bruselul și au avut discuții fructuoase cu liderii europeni. Uh, ritmul acestor contacte dintre Serbia și Uniunea Europeană se accelerează și tocmai de aceea sunt încântat să vă pot invita la primul forum Serbia-UE care va avea loc în septembrie 2011 uh, la Belgrad. Belgrad. Vom reuși să adunăm acolo 300 de politicieni, oameni de afaceri, reprezentanții ai societății civile pentru a discuta despre perspectiva europeană a Serbiei și a Balcanilor Occidentali. Dorim uh, ca acest uh, acest eveniment să uh, fie deschis de către președintele Van Rompuy și de către președintele Tadic și sper din, totul, din tot sufletul că uh, această întâlnire se va repeta și pe viitor, pentru că această întâlnire ar putea avea roade, ar putea da roade pentru nu doar Serbia, ci și pentru uh, Balcanii Occidentali. Stimați membrii Parlamentului European, dați-mi voie să vă mulțumesc pentru majoritatea cu care ați uh, ratificat acordul de stabilizare și asociere cu Serbia a reprezentat un, acest eveniment a reprezentat un stimulant important pentru uh, Serbia. 18 state membre au ratificat aceste, acest acord, deși unele uh, în continuare ezită a ratifica uh, acordul. Și vă cer să ne susțineți pe viitor. În viitorul, în martie, îmi cer scuze, guvern, un nou guvern a fost confirmat de către Parlament. Uh, vom avea alegeri locale și regionale în Serbia în uh, primăvara anului 2012. Deci, prin urmare, anul 2012 va fi atât un an reformist, cât și unul preelectoral, pre și, bineînțeles, integrarea europeană va rămâne în centrul atenției noastre. Pornind de la semnale pozitive primite de, din partea Consiliului European anul uh, viitor, am uh, Uh, înțeles că procedura de candidatură a Serbiei progresează într-o manieră foarte, foarte bună. Am primit în uh, noiembrie 2010 2500 uh, de întrebări din partea Comisiei Europene pe care le-am răspuns, la care am răspuns în ianuarie 2011. Am, re, am primit de asemenea în aprilie și martie alte întrebări adiționale pe care le-am, la care am răspuns. Am primit de asemenea o serie de recomandări pe care le-am pus deja în aplicare. Cu planul de acțiune în 96 de puncte care a fost adoptat uh, în decembrie anul trecut de către Parlamentul Serb, uh, se regăsesc toate aceste recomandări uh, din partea Comisiei Europene. Și sunt absolut convins că acest plan de acțiune va fi încununat cu un succes evident. Dacă vom reuși într-adevăr să punem în acțiune acest plan, acest uh, lucru va însemna, bineînțeles, ca Serbia să obțină într-un în viitor cât mai curând cu putință un statut de candidat la aderarea la Uniune, Uniunea Europeană. Sperăm că avizul dumneavoastră uh, va fi unul pozitiv vis a -vis de Serbia în uh, cadrul summitului din decembrie. Și acum dați-mi voie să mă refer la șase aspecte esențiale care se vor transforma în obiective uh, ale noastre. Mă refer la colaborarea uh, regională, dialogul cu Priștina, uh, liberalizarea regimului de vize, agenda uh, de reforme și problemele economice și sociale. Bineînțeles, în ceea ce privește colaborarea cu Tribunalul de la Haga, Serbia va continua pe aceeași cale deschisă până, până acum. Am reușit să transferăm 45 din cele 46 de uh, persoane acuzate de crime de război. Am reușit să-l uh, transferăm la Haga pe Caragici și Mladici. Președintele și Buzek a spus, după arestarea generalului Mladici că aceasta este o dovadă clară a eforturilor uh, Serbiei. Președintele Van Rompuy a spus că în aceasta, este o, această arestare reprezintă un pilon al colaborării noastre pe viitor. Vrem ca acest capitol să fie încheiat cât mai curând cu putință. Doar adevărul, justiția și responsabilitatea colectivă pot duce la reconcilierea în Balcanii Occidentali. Bineînțeles că trebuie să aplicăm aceleași standarde și uh, în ceea ce privește victimele inocente serbe. Suntem conștienți de cele spuse în cadrul Consiliului Europei în februarie și suntem conștienți de necesitatea de a implica EULEX în uh, eliminarea problemelor. De asemenea, problema uh, traficului de organe trebuie să fie rezolvată. În momentul de față, acest, uh, această problemă este vizată de un uh, mandat care a fost deja emis dar care nu a fost pus nici pe departe în aplicare. Medicul acuzat uh, a declarat chiar presei că nu se așteaptă să fie pus formal sub acuzație. Deci, e clar că avem nevoie de o colaborare mai strânsă în acest domeniu. Din păcate, vedem că deciziile ONU nu se aplică neapărat în Turcia, însă avem și tocmai de aceea avem nevoie de un mecanism ad hoc mandatat de către Consiliul de Securitate al ONU. Nu cerem nimic altceva decât ceea ce s-a uh, solicitat și în alte cazuri de uh, aceeași factură. În al doilea rând, cooperarea regională. Serbia consideră această cooperare ca fiind una dintre cele mai importante priorități ale sale. În martie anul acesta, președintele Tadic a adoptat o rezoluție privind uh, Srebrenica și în același timp s-a deplasat la Srebrenica pentru a aniversarea sau cu ocazia celei de-a 15 aniversare a acestui masacru tra- uh, tragic. În noiembrie anul trecut, președinții uh, Tadici și omologii săi au, și omologul său au vorbit despre uh, drama av, care a avut la loc în acea zonă. Și bineînțeles că vom avea o uh, întâlniri repetate în timpul ce va veni. În 2011 și 2012, Serbia va prezida mai multe inițiative regionale, și anume Inițiativa Centrală Europeană, procesul de cooperare sud-est european, inițiativa adriatică ioniană, inițiativa regională privind migrația, azilul și refugiații și organizarea cooperării economice la Marea Neagră. Vom face eforturi să soluționăm chestiunile regionale, contribuind totodată la evaluarea relevanței unora dintre aceste inițiative într-o lume puternic transformată față de momentul inițierii acestora. Serbia nu poate rezolva aceste probleme singură, are nevoie de ajutorul uh, întregii regiuni. Dați-mi voie să vă prezint o inițiativă sârbă elaborată cu uh, țările din Balcanii de Vest, fie ca, fără ca uh, să, ne, să avem un imbold din partea Uniunii Europene. V-am distribuit acest document astăzi și el prezintă poziția comună uh, a perspectivei financiare după 2013. Este un motiv de îngrijorare pentru noi să vedem că Uniunea Europeană nu va aloca mai mult de 1% din bugetul său viitor pentru extindere în următoarea perspectivă financiară. Astăzi, ă, procentul este de 1,3-1,4. Să știm că acest Parlament a adoptat o altă rezoluție, dar ă, discuțiile sunt că bugetul total nu va fi mai mult de 1% și asta înseamnă că problema extinderii despre care se vorbește atât de mult nu va primi mai mult de 0,01% din venitul, național, venitul brut al Uniunii Europene. Acesta este nivelul de prioritate, oare? cu siguranță nu este o problemă cu privire la care noi putem să facem ceva. Este o problemă care trebuie evaluată de Uniunea Europeană și de statele membre. Dar, date fiind chestiunile din trecutul apropiat și date fiind proiectele numeroase din care toată lumea are de câștigat, dați-mi voie să spun că strategia uh, Dunării cu 600 uh, de kilometri din Dunăre în Serbia este una. Apoi, coridorul 10, feroviar este un altul. Sigur că Serbia vrea să aibă uh, o infrastructură rapidă, pentru că acesta este drumul cel mai scurt de la Viena către Istanbul, de exemplu, și calea spre piețele din Orientul apropiat. Dar noi singuri nu vom putea să ajungem la uh, aceste trenuri de viteză foarte mare, dacă perspectiva financiară nu se schimbă. Deci, suntem realiști. Ați văzut cu toții documentul. Nu solicităm resurse enorme, ci propunem, de fapt, ca în mecanismul perspectivei financiare a Uniunii Europene să fie recunoscute și câteva dintre problemele trecutului, și anume, în prezent, pentru țările din procesul de aderare, sursele puse la dispoziție sunt limitate. 190 de milioane de euro pe an pentru Serbia și 70% din ei nici nu ajung în Serbia pentru că sunt plătite ca diurne pentru consultanții care ne ajută să uh, consolidăm instituțiile. Deci, în cele din urmă, dacă ar uh, fi să marcăm ceva în Serbia, în Balcanii de Vest, cum ar fi un uh, mic pod, un, uh, o școală, mm, uh, să facem ceva împreună, vorbim de 30-40 de milioane de euro pe an. Și să vedem uh, exemplul Croației. Croația va ajunge la 2 miliarde de, ani în de euro în 24 de luni. Nu este suficient pentru a se pregăti pentru aderare și sunt prea târziu pentru a fi absorbiți. Nu spunem că diferența dintre țările uh, în curs de aderare și noile state membre trebuie să dispară. Așa cum spune o reclamă pentru un uh, card de credit, uh, calitatea de membru vine cu privilegiile sale. Dar această diferență foarte mare nu ni se pare eficientă și s-ar putea să creeze probleme pentru că în anii următori nu vor mai fi membri ai Uniunii Europene și nu mă refer la uh, Islanda după aderarea Croației și există riscul ca toată perspectiva financiară de după 213 să vadă Balcanii de vest ca fiind în exterior politic și uh, financiar și economic. Nu solicităm uh, majorări semnificative, ci o majorare liniară a sprijinului și propunem Parlamentului European Comisiei Europene și statele membre să aloce banii diferiți în funcție de proiecte, pentru că uh, putem să explicăm opiniei publice din toată Europa de ce are sens să lucrăm împreună. Balcanii de vest nu au cerut niciun euro să treacă prin criză de la Uniunea Europeană. Noi am făcut restructurări, Serbia nu a crescut impozitele, ci a redus uh, cheltuielile și de aceea astăzi avem un deficit de 4 din PIB, iar datoria este de 43% din PIB, cu mult sub criterii dar nu poate fi văzută ca o lipsă de voință politică dacă nu se schimbă nimic în felul în care Uniunea Europeană finanțează dacă noi nu ne vom putea uh, îndeplini uh, obiectivele. Să mergem la uh, Banca Europeană de Investiții nu este o soluție, pentru că nu putem să facem totul singur, să fim solvenți și să avem lichidități și pe de altă, în același timp să construim singuri infrastructura, sistemele de captare a dioxidului de carbon și așa mai departe. Uh, Așadar, pentru a rezuma, vorbesc despre o creștere lineară în același sector financiar care ne-a permite să folosim acești bani mai bine. Dacă fondurile de preaderare nu pot fi crescute, atunci vă pot ruga să deschideți un capitol de extindere în, uh, la titlurile speciale, cum ar fi agricultura în Uniunea Europeană. A doua idee pe care o găsiți tot în acest document și ieri am avut uh, plăcerea să prezint aceleași idei și în Comisia de Bugete a Parlamentului European, este ca Balcanii de Vest să uh, intre, să adere la semestrul european. Semestrul european prezintă bugetele folosite pentru diverse sisteme și uh, ar fi bine să putem uh, primi uh, o recompensă pentru stabilitatea pe piața noastră. Poate m-ați întrebat ce primește Europa în schimb. Europa primește o influență foarte mare asupra politicilor macrofinanciare din regiune, având o influență de tipul femeiului în afara crizelor majore pentru a se asigura că ne alăturăm Uniunii Europene cu diferențe care pot fi susținute și politici financiare lipsite de populism. Asta, pe lângă dialogul politic, ar fi o adăugare la politicile microfinanciare, macrofinanciare, unde Europa ar avea o influență. Aceasta este o idee pe care am uh, creat-o și aștept în continuare discuțiile cu Parlamentul European cu privire la acest subiect. În al treilea rând, vom stimula un uh, discut fructuos cu Priștina. Serbia a deschis dialogul cu Priștina anul trecut, depunând o rezoluție cu toate cele 27 de state ale Uniunii Europene și acea rezoluție a fost adoptată în unanimitate. Am avut deja uh, mai multe runde de discuții și se poate spune că am făcut uh, progrese în domeniul uh, registrelor persoanelor civile, cadastrului, libertății de mișcare, telecomunicațiilor și electricității. Vrem să facem progrese în problema um, chestiunilor vamale și în reprezentarea formatelor regionale. Modeste sau nu, acestea sunt progrese reale după atâția ani de tensiuni și violențe. Înțelegem dialogul cu Priștina ca începutul unui proces care se va sfârși cu o reconciliere între sârbi și albanezi. Nu este acceptabilă și durabilă nicio soluție unilaterală și de aceea Serbia nu recunoaște independența unilateral declarată a Kosovoului. Dar nu vrem un conflict înghețat, vrem o soluție care să fie acceptabilă pentru ambele părți. Știm că trebuie să găsim o soluție înainte de a deveni membru al Uniunii Europene. Dar Priștina va avea nevoie și mai mult de acest compromis și el va fi și în interesul Uniunii Europene. Așadar, cu privire la acest subiect, nu uh, ne retragem, din contră, mergem înainte. Veți vedea în săptămânile și în lunile și în anii care vor veni că mergem înainte și încercăm să găsim o soluție cu privire la toate problemele, inclusiv cea mai dificilă, care să deschidă un uh, viitor european pentru toți cetățenii din Balcanii de Vest. Patru Vom păstra sistemul de uh, liberalizare a vizelor pentru cetățenii noastre, noștri, reducând migrațiile ilegale și solicitările de azil. Într-un an și jumătate de când uh, Serbia și-a liberalizat regimul de vize, s-au făcut peste 6 milioane de treceri de frontieră de cetățenii uh, sârbi sunt uh, trei doi milioane de persoane cu pașaport biometric astăzi. Deci, repet, 6 milioane de uh, treceri și 3,2 uh, milioane de cetățeni cu pașaport, pașaport uh, biometric. Și astfel, 17.700 de cetățeni sârbi au fost înregistrați ca solicitanți de azil în statele spațiului Schengen, dintre care peste 98% uh, au avut cererile respinse. Numărul uh, solicitanților de azil a scăzut cu 40% în toate țările între decembrie 2010 și aprilie 2011. Am stabilit o uh, comisie guvernamentală pentru monitorizarea implementării sistemului de liberalizare a vizelor. Ne consultăm cu Comisia Europeană pentru a amenda legislația uh, sârbă în acest sens și pentru a găsi uh, metode de a um, sancționa pe cei care traversează uh, granițele în mod ilegal. Ne vom asigura că facem acest lucru fără a uh, desemna un anumit grup pentru a apăra drepturile omului și desfășurăm în prezent campanii uh, pentru a explica grupurilor vizate că nu rezolvă nimic prin a obține acest sistem uh, de, pentru a obține acest uh, statut de solicitant de azil și salutăm totodată schimbările uh, aduse normelor spațiului Schengen și așteptăm cu nerăbdare stabilirea unui sistem european comun de azil. O să vă dau exemplul Norvegiei proclamând uh, Serbia ca țară sigură, numărul uh, de solicitanți de azil de la câteva mii a scăzut la 19 pentru că cererile sunt tratate în 48 de ore, oamenii nu primesc bani în numerar și când văd că nu au nimic de câștigat de acolo, ei nu se mai duc. Ne vom face uh, partea noastră din treabă și așteptăm ca și spațiul Schengen și Uniunea Europeană să ne ajute. Vom lucra în parteneriat cu statele membre pentru a păstra ceea ce în ochii cetățenilor noștri este, de departe, cea mai Uh, vizibilă realizare europeană în uh, Serbia. Câte bunicioare au putut să meargă să-și ajute familiile atunci când cineva uh, era bolnav, să aibă grijă de nepoți? Câte contacte de afaceri au fost făcute posibile prin acest regim de liberalizare a vizelor? Câți cetățeni obișnuiți, modești, au reușit să aibă o viziune a Europei care să nu fie intermediată de politicieni sau de mass media? Experiența directă a Europei anulează și ideea că Europa ne va rezolva problemele, pentru că pot să vadă că eu, și europenii trebuie să muncească din greu și totodată demonstrează că nimeni nu este împotriva noastră în această Europa, ci e doar o chestiune de progres. Deci, această liberalizare a vizelor este o realizare foarte uh, dragă nouă și o să încercăm să o respectăm. În al, patru, în al cincilea rând, vom stimula o, un program solid de reformă. În urma raportului de progres al Uniunii Europene, guvernul sârb a adoptat un plan de acțiune privind implementarea recomandărilor sale. Nu o să parcurg cele 96 de puncte, dar vi le-am prezentat, inclusiv evaluarea după uh, aceste șase luni, și vinerea trecută am avut o uh, sesiune plenară cu Comisia Europeană și la sfârșitul lui iunie vom furniza o evaluare a stării actuale. O să mă refer pe scurt la patru chestiuni. Reforma judiciară, lupta împotriva corupției și crimei organizate, reforma sistemului electoral și problema retrocedărilor. Pentru că data trecută când am fost aici, uh, câțiva dintre eurodeputați au menționat această problemă. Am văzut că capitolul justiție pentru țările candidate este în general cel mai dur de negociat și de închis. Noi am ținut cont de recomandările Comisiei de la Venița și de standardele europene în domeniu. Au fost aleși membri permanent ai uh, înaltului Consiliu uh, Judiciar și, de asemenea, uh, au fost, au fost aleși membrii Consiliului Procurorilor de Stat. Ei vor avea un cuvânt de spus pentru fiecare numire a unui judecător sau a unui procuror. Sperăm să putem să finalizăm procesul până în toamnă și pot să vă spun că nu va fi o muncă ușoară căci trebuie să ajungem la niște proceduri care să fie acceptate de toată lumea, pentru că am primit critici atât din Uniunea Europeană cât și din partea judecătorilor noștri înșiși. În ce privește lupta împotriva corupției, mai multe uh, personalități, figuri de marcă au fost arestate și nu e plăcut să asiști la așa ceva. Chiar săptămâna, uh, luna trecută, mă scuzați, în Brazilia, Uh, polițiști sârbi împreună cu polițiști europeni au participat la uh, operațiuni împotriva traficanților de droguri. Și a existat o propunere din partea unei doamne deputat în uh, Parlamentul Sârb, astfel încât să ajungem la uh, minim 30% de deputați femei cu ocazia viitoarelor alegeri legislative din uh, Serbia și am constatat că era o foarte bună inițiativă. Am avut o întâlnire și cu familiile foștilor proprietari care au avut de suferit nedreptăți Uh, din cauza evenimentelor din anii 1958. Uh, Toți acești proprietari care și-au pierdut uh, terenurile vor fi despăgubiți sau aceste terenuri le vor fi retrocedate. Cum spuneam, vom ține cont de interesele foștilor proprietari, dar vom lua aminte și la recomandările Comisiei Europene în acest sens. În ce privește uh, felul în care Serbia a fost afectată de criza economică, putem să spunem că noi am rezistat destul de bine. Am putut să uh, investim mai mult de un miliard de euro în uh, magazinele de uh, retail, mai ales de alimente, uh, primim multe investiții străine, mai ales uh, din Slovenia, dar și din alte uh, țări. Și toate acestea au și un cost social. Șomajul a ajuns la 19,6% și, de asemenea, avem un mare decalaj între generații și între regiuni. Rata sărăciei a scăzut de la 14 la 6,2%, dar din păcate ea a crescut din nou la 9,2% în anul 2010. Trebuie să luptăm împotriva sărăciei și pentru crearea de locuri de muncă. Acesta este motoul nostru în următorii ani. Continuăm să investim în infrastructură, în modernizarea sistemelor noastre. Construim numai puțin de trei uh, mari poduri în Serbia și facem în continuare progrese în ce privește energia. Săptămâna trecută am uh, avut bucuria să vedem niște contracte semnate de către o mare firmă canadiană și de către firma Edison din Italia în domeniul uh, exploatării lignitului și uh, um, al hidroenergiei. În concluzie, putem să spunem că anul 2011 a fost unul hotărător în uh, drumul uh, Serbiei pentru către Uniunea Europeană, în ciuda tuturor dificultăților cu care ne-am confruntat. Vrem să fim evaluați uh, așa cum o merităm, să se recunoască atât meritele pe care le avem, cât și defectele, slăbiciunile care încă persistă nu o să precupețim niciun efort pentru a ne atinge obiectivul și sunt convins că putem să contăm pe Parlamentul European. Vă rugăm să fiți duri în uh, evaluarea dumneavoastră, dar să fiți cinstiți. Sper ca pe data de 9 septembrie să am ocazia să mă mai întâlnesc cu unii dintre dumneavoastră la Belgrad, Bel, Belgrad mă scuzați, atunci când vom discuta despre ultima evaluare făcută de comisie. Vă mulțumesc! Vă mulțumim uh, domnule viceprim-ministru, v-am botezat, ar trebui să vă dau un miel pentru că am uh, pronunțat greșit numele dumneavoastră și îmi cer scuze. Nu știu de ce atunci când ați spus că vă doriți să fim uh, duri, dar uh, uh, onești atunci când formulăm critici, pentru mine era o formulă foarte familiară. Și apropo de Istanbul, sper că dacă tot uh, ne vom da o seneala să călătorim uh, până acolo, cineva să binevoiască să se întâlnească cu noi. Acum dau cuvântul domnului Cucan, care este uh, președintele delegației pentru relațiile cu țările din sud-estul Europei aveți dreptul la 3 minute, celelalte persoane care s-au înscris la cuvânt nu vor avea decât 2 minute la dispoziție din cauza că nu mai avem suficient timp. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, uh, domnule ambasador. Bun venit, domnule viceprim-ministru. Discursul dumneavoastră a fost excelent, ca de obicei. Sunt de acord că rezoluția ONU din septembrie anul trecut a reprezentat un uh, imbold dat Serbiei pe calea europeană. Și acest imbold a fost constatat și înțeles ca atare de către dumneavoastră. Predarea generalului Mladic a fost un pas înainte pe această cale. Însă dați-mi voie să fac aici un comentariu. În momentul în care urmăream uh, reacțiile politicienilor de la Belgrad, am avut uh, senzația doar o secundă că aceștia exagerează importanța acestui pas. Bine, am lăsat la o parte această impresie pentru că ea mi se pare greșită. A fost, într-adevăr, un pas important, un pas important care dă posibilitatea accelerării procesului. Dar uh, acest pas este doar unul. unul. Prin urmare, trebuie să vă așteptați la o, care, îndelungată, asiduă, la eforturi susținute pentru ca Serbia, într-adevăr, să devină, să primească statutul de candidat, să uh, poată începe procesul de aderare. Nu trebuie să exagerați, să aveți o încredere exagerată, nu trebuie să dați semnale uh, negative cetățenilor uh, și trebuie să conștientizați faptul că uh, procesul va fi unul lung și asidu. Vă asigur că acest proces va dura mult. Dumneavoastră dați dovadă de cunoașterea situației, știți ce trebuie să fie, ce trebuie să fie făcut, aveți viziunea necesară, aveți planul, calendarul și toate celelalte. Și știți, de asemenea, că vă puteți baza pe ajutorul nostru. În momentul de față, Serbia are succes, și nu are niciun sens să fiți prea modești în exprimarea acestor reușite ale dumneavoastră, toată lumea este de acord și uh, cred că în ceea ce privește dialogul cu Kosovo, cooperarea regională și celelalte domenii pe care uh, le-ați menționat, vă fați pe calea cea bună și, cred, și sper că veți continua cu același aplom ca din septembrie până în prezent. Mulțumim, domnule Cucan. Urmează doamna Brandner. Două minute. Dați cuvântul coordonatorilor să, să nu ne uitați de noi. Doamna Bratner are cuvântul. Da, suntem uh, doar verzi, dar cu toate acestea suntem uh, și noi o parte importantă a Parlamentului European. Domnule Delici, mă bucur să vă văd din nou. Vă felicităm pentru arestarea și predarea domnului Mladic. Dumneavoastră cereți uh, severitate din partea Uniunii Europene, dar și, și onestitate în același timp ei bine, cred că odată cu această arestare și predarea generalului Mladici, ați făcut un pas mare înainte. Nu pot decât să vă felicit pentru el. Da, ați men- menționat o serie de reforme, sunt încântată de ceea ce s-a întâmplat în ceea ce privește combaterea violenței domestice, violenței împotriva femeilor. Ați vorbit de asemenea despre o comisie creată special pentru această problemă, pentru acest domeniu. Deocamdată, din câte înțeleg, Consiliul este finanțat de Suedia. Sper că pe viitor Serbia își va asuma responsabilitatea finanțării acestor activități. În orice caz, cred că în ceea ce privește violența împotriva femeilor, faceți de asemenea pas, pași înainte. În ceea ce privește traficul de organe, spuneați că lucrurile ar trebui să avanseze, cereați o predare a acestei cauze ONU, către ONU. Nu înțeleg de ce neapărat ONU. Um, înțeleg că nu recunoașteți EULEX, însă cred că în acest caz uh, activitatea EULEX ar trebui să fie susținută de dumneavoastră. Nu înțeleg de ce vreți să vă adresați din nou uh, către ONU. Domnul uh, Tenoc, acum. Vă mulțumesc, domnule președinte. Uneori eh, dați cuvântul în funcție de, mai întâi de toate coordonatorilor. Văd că de data aceasta aveți o atitudine aleatorie, dar vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Domnule da, Delici, vă felicit eh, în numele eh, grupului ECR pentru arestarea generalului Mladici. Sperăm că ne apropiem de, închiderea, de încheierea unui capitol întunecat al istoriei dumneavoastră. Bineînțeles că candidatura dumneavoastră va fi sprijinită de către grupul nostru și de asemenea vom sprijini și procedura accelerată atâta timp cât vă ridicați la nivelul așteptărilor. Acum vorbesc în calitate de raportor pentru Muntenegru. Uh, Uh, Muntenegru este foarte frustrat pentru că mm, nu s-au deschis negocierile în, uh, până în momentul de față uh, și tocmai de aceea, în calitatea mea de raportor pentru Macedonia, ce, pentru Muntenegru, aș solicita Comisiei ca ne, procesul de negociere să fie deschis atât pentru Serbia cât și pentru Muntenegru și pentru alte state din zonă anul viitor. Asta este cerința noastră în momentul de față, însă, pe de altă parte, ne dăm seama că aceste, aceste negocieri trebuie să evolueze în funcție de situația în care se află fiecare stat în parte. În ceea ce privește uh, candidatura dumneavoastră, dați-mi voie să vă pun o, o întrebare legată de relațiile dumneavoastră bilaterale cu Croația. Croația va deveni cu siguranță stat membru al Uniunii Europene dacă totul merge conform planului. În ce măsură credeți dumneavoastră că Croația situația vă va pune bețe în roate pe calea europeană și în ce măsură credeți că vă puteți depăși toate diferendele uh, anterioare pe care le aveți cu acest stat? În ceea ce privește Kosovo, cu siguranță ați citit articolul meu, care este scris în nume personal. Eu uh, cer uh, de ceva vreme încoace o împărțire a teritoriului, însă am înțeles că ministrul de interne al guvernului sârb a vorbit la rândul său despre această propunere și uh, a avut o poziție favorabilă ei eu voi continua să o promovez, în orice caz în forurile internaționale. Până în momentul în care lucrul acesta nu se va întâmpla sau pune în aplicare, cu siguranță problema Kosovo nu va fi rezolvată. Cred că aceasta ar trebui să fie una dintre bazele dialogului viitor. Vă mulțumesc, urmează domnul Weigel, două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule Delici, vă urez bun venit în Parlamentul European. Sunt încântat că astăzi putem vorbi despre viitorul european al Serbiei, uh, că putem uh, asta cu atât mai mult cu cât uh, tocmai am lăsat în spatele nostru o povară importantă a Serbiei, știm cu toții care este această povară, n-are sens să o mai menționez explicit. E important să continuați pe aceeași cale. E important ca și pe viitor să vorbiți despre Serbia modernă, despre problemele uh, moderne cu care se confruntă uh, Serbia și nu despre cele trecute, cele de domeniul trecutului. Am spus întotdeauna că electoratul din Serbia trebuie să înțeleagă că Mladic e o rușine și nici pe departe o mândrie a Serbiei. E important acum să încercați să transformați Serbia într-un stat modern. Uh, sunt multe de făcut, însă dumneavoastră, prin intermediul programului dumneavoastră guvernamental, ați pus uh, bazele acestui, uh, acestei transformări. La rândul nostru v-am ajutat prin liberalizarea regimului de vize și uh, cu, prin intermediul altor măsuri luate la nivel european. Cred că este important să discutați despre Kosovo și să discutați cu reprezentanții din Kosovo. Cred că ar fi bine să vorbiți despre Kosovo și să nu vorbiți doar despre Priștina în discursurile dumneavoastră. Ar fi un pas înainte pe care l-am aprecia cu siguranță. Discursul dumneavoastră ar trebui să fie pragmatic și să fie uh, unul ca, care să vă sprijine ambițiile. Cred că e important ca Serbia să aibă în continuare un rol uh, constructiv în contextul regional și mă refer acum atât la Bosnia-Herzegovina cât și la Muntenegro. Acolo avem cetățeni uh, uh, sârbi și influența Serbiei în aceste state este importantă. Vă mulțumesc, Sir Robert. Uh, vă mulțumesc foarte mult. Dați-mi voie să vă pun patru întrebări. 1. De ce ar trebui să avem încredere dumneavoastră în ceea ce privește criminalii de război, dat fiind faptul că plăteați pensia generalului Mladic de ani și ani de zile și de faptul că a fost uh, găsit exact într-un moment propice în cadrul negocierilor? 2 se pare că o mare parte a opiniei publice din Serbia neagă atrocitățile comise și de asemenea îl susține pe Mladic și pe Milošević. 3. Acum pornind de la uh, comentariul antevorbitorului meu. În ce măsură această această atitudine a dumneavoastră va reuși să vă ajute pe calea negocierilor. Și în momentul în care veți deveni membri, cum veți rezolva problemele pe care le aveți cu Croația? Vedem uh, uh, exemplul uh, Greciei și Turciei, uh, un exemplu negativ care îngreunează aderarea Turciei la Uniunea Europeană. Mă întreb dacă și uh, Croația va avea aceeași atitudine vis a -vis de dumneavoastră Și în al patrulea rând, cum veți rezolva problema Kosovo? Uh, un exemplu al optimismului uh, uh, britanic. Doamna Nicolai. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule prim-ministru, în numele grupului ALDE vă doresc bun venit și vreau să vă asigur că grupul meu susține încă integrarea europeană a țării dumneavoastră și a Balcanilor de vest considerăm că Europa va fi completă cu dumneavoastră și acest proiect va fi, uh, proiectul de va fi un proiect de succes dacă și dumneavoastră ne sunteți alături. Am câteva întrebări referitoare la proiectul dumneavoastră și eu să vă mărturisesc că mulți de aici consideră că reforma uh, desfășurată în Serbia nu este foarte serioasă. Eu, sincer, cred în uh, seriozitatea reformei dumneavoastră pentru că îi văd rezultatele. Și o compar cu reforma din alte state membre ale Uniunii Europene. Iar dumneavoastră cred eu că sunteți un exemplu de succes al acestui gen de reformă. O altă întrebare se referă la reacția opiniei publice vis-a-vis de arestarea lui Mladici. Spuneți-mi, cât de serioasă a fost această reacție internă la um, această problemă. Și vreau să vă spun că susținem întru totul uh, perspectiva noastră asupra bugetului. Dacă Uniunea Europeană vrea să demonstreze că politica de extindere va fi una dintre politicile majore ale sale, trebuie să păstrăm procentul alocat în acest scop. Și 1,3 sau 1,5 poate să asigure acest obiectiv politic. Iar a treia întrebare se referă la strategia privind Dunărea. Care este viziunea dumneavoastră în acest sens? Now, Mr. Howitt, please. Domnul Howitt, vă rog. Mulțumesc. Domnule prim-ministru, sper că v-a plăcut uh, dezbaterea între grupurile din Parlamentul nostru și cu privire la ierarhiile acestor grupuri. Eu doresc jucătorilor noastre de tenis noroc la Uh, Wimbledon săptămâna viitoare, dar nu la fel de mult noroc ca și jucătorilor britanici. Sper că mă înțelegeți. Grupul meu susține perspectiva țării dumneavoastră și salut discursul dumneavoastră în acest sens. Uh, ați fost o țară noi am fost o țară foarte dură în ceea ce privește arestarea criminalilor de război și care vre, vrea încă să vadă că uh, aceștia sunt sancționați și sunt judecați în toate țările din regiunea Balcanilor de uh, vest. Și vreau să vă felicit pentru arestarea lui Mladic. Nu vreau să comentez prea deschis despre discuțiile cu Kosovo. Vă doresc să reușiți Mă bucur că există progrese și faptul că dezbatem uh, și dacă am dezbate acest lucru în public, poate că am împiedicat puțin acest progres. Întrebarea mea se referă la populația romă. În fiecare țară din regiune există o problemă cu această populație și țara dumneavoastră, la fel ca și celelalte, se luptă cu această problemă. Vreau să vă întreb ce progrese ați înregistrat și ce perspective aveți în vedere pentru nediscriminarea comunităților de romi și cum putem coopera pentru a uh, realiza acest scop. Vă mulțumesc, spune președintele, și Cred că reacția unora dintre sârbi la arestarea domnului Mladic este dovada uh, și este și o dovadă a curajului guvernului. Știți că ar trebui să um, avem și această perspectivă uh, asupra lucrurilor. Domnule, uh, domnule prim-ministru, aveți tot timpul din lume, până la 12 și jumătate. Vă mulțumesc. O să încerc să parcurg uh, întrebările în ordine cronologică. Uh, vă rog să nu uitați că destrămarea Iugoslaviei, cu toate problemele pe care le-a atras, se referă și la 650.000 de sârbi care au fost afectați, plus 210.000 de sârbi romi nealbanezi care au fost strămutați din Kosovo. Comparați acest lucru cu 7,5 milioane de persoane în Kosovo și o să vedeți că aproximativ 15% din populația noastră a fost strămutată forțat din casele lor în ultima perioadă, în această perioadă de conflict și acestea sunt uh, motivele pentru care ați văzut acei oameni în stradă. Dați-mi voie totodată să vă reamintesc că Serbia s-a uh, descurcat singură cu acest aflux de refugiați și uh, persoane strămutate. Nu a existat un plan internațional și nimic altceva. Aproape integral acest aflux a fost absorbit de Serbia. Acum avem câteva proiecte. Și trebuie să vă spun că cu opinia publică așa stau lucrurile, dar, după cum ați văzut, după o zi nu s-a mai întâmplat nimic. Președintele Tadic a spus că oricine va încerca să pună în pericol ordinea publică va fi sancționat și că nu este vorba uh, doar de dreptul internațional, ci și de obligația noastră. Pentru că am făcut acest lucru mai întâi pentru victimele nevinovate, pentru familie, pentru bosniaci. Ne gândeam și la relația noastră viitoare cu Bosnia și Herțegovina, pentru că, sigur, Europa este importantă, dar noi locuim și vom locui în continuare cu albanezi, cu bosniaci, cu croați, orice s-ar întâmpla. Deci, Așa stau lucrurile cu privire la această chestiune. Sentimentul majoritar în Serbia a fost unul de ușurare, aș spune, și după cum a spus președintele Tadici, ne îndepărtăm de reputația noastră trecută și cred că probabil dumneavoastră veți avea încredere în mine dacă vă spun astăzi că vom face tot ce putem pentru a-l găsi pe Goran Hagici. Probabil mai mult decât în ianuarie, când v-am spus că facem tot ce putem pentru a-l găsi pe Radko Mladic. Și acum haideți să citim raportul depus la Consiliul de Securitate al um, Națiunilor Unite. Să vă spun câteva citate. Că Serbia nu face tot ce poate pentru a-i găsi pe cei doi fugari. Că strategia Serbiei a eșuat. Acestea au fost cuvintele. Sper, deci, să înțelegeți că lucrurile se fac pas cu pas, nu prin marketing sau lobbying sau prezentări în PowerPoint, dar, după cum a spus un membru al Parlamentului dumneavoastră, prin rezultate concrete. Uneori trebuie să facem mai mult decât este normal și mm, suntem perfect de acord cu acest lucru. Nu avem nicio problemă atâta vreme cât toată lumea rămâne obiectivă. Acum, în ceea ce privește Kosovo și referitor la acest subiect ați avut niște întrebări. Suntem gata să vorbim despre toate aspectele, să fim flexibili și vrem să fim un partener previzibil și de încredere. Ce spunem noi este că întâlnirea din februarie 2008, ce s-a întâmplat atunci, este inacceptabil pentru noi. Care poate fi soluția? Ați menționat câțiva dintre politicienii de top din Serbia. Unii pot să spună Trebuie să vă treziți la realitate, să înțelegeți că albanezii din Kosovo nu vor să fie conduși de Belgrad. Și dacă îi întrebați pe ei, de cele mai multe ori e adevărat. Dar să nu uităm celălalt aspect că nici nealbanezii nu vor să fie conduși de Priștina. Nu putem privi doar un aspect al acestei realități. Trebuie să pornim de la realitate, pentru că dacă vrem să o schimbăm, înseamnă că promovăm violența și probabil că nimeni nu mai promovează violența în zilele noastre. Dacă vrem o soluție pașnică, trebuie să ținem seama de acest lucru și în fața noastră acum eu nu sunt nici autorizat și nu e nici locul unde să fac uh, să vorbesc despre asta, dar mesajul nostru este doar că suntem gata să vorbim despre tot, despre nordul uh, din, regiunii Kosovo pentru tot ce este necesar să nu existe un conflict înghețat și pentru a crea o bază pentru o viață pașnică și prosperă în acest secol. Dar știți care este linia de demarcație pentru noi? Este clar să nu ne impuneți să mergem împotriva Constituției noastre. Însă vrem să găsim o soluție și o vom găsi dacă primim uh, o mână de ajutor. Pentru că în Kosovo, și nu fac decât să citesc câteva rapoarte ale Uniunii Europene, anul trecut uh, au fost exporturi de 300 de milioane de euro și importuri de 500. Dacă cineva din Europa are un uh, interes în a se asigura că această populație tânără merge în direcția corectă, credeți-ne că suntem noi, pentru că noi suntem în prima linie. Miza cea mai mare este la noi cu ceea ce se întâmplă în Kosovo. Apoi, susținem Eurlex în totalitate dar cred că ceea ce s-a întâmplat în trecut, când Eulex a emis un mandat pentru a aresta pe cineva din Turcia, Interpol a spus, da, este un mandat internațional și apoi ieri, într-una din, într-unul din cele mai mari uh, jurnale din Serbia, acest medic suspectat de colectarea de organe umane a spus Eu nu sunt îngrijorat, eu îmi văd de treaba mea. El a fost deja arestat în ianuarie odată și vedem că Eulex și nu este vina sa. Nu este pentru că el nu este în uh, Națiunile Unite, nu are mandat în afara uh, Kosovo, pentru restul Serbiei, pentru Albania, pentru Turcia, Maroc, Israel, ca să vă spun doar câteva țări în care dacă ar fi să fie o anchetă serioasă, așa ar merge lucrurile. Deci nu e vorba despre Eulex, ci trebuie să ne asigurăm, pentru că eu nu sunt de acord că nu e un lucru important. De ce să nu fie un lucru important? De ce să tratăm uh, victime nevinovate ca și când nu ar însemna nimic doar pentru că sunt uh, sârbi. Ei au fost uciși pentru a li se lua organele și a se vinde pe piața internațională. Asta nu înseamnă nimic să nu acordăm în aceeași îngrijire familiilor lor, cum am acordat-o și celorlalte. E singurul lucru pe care îl solicităm și dați-mi voie să trag o linie foarte clară. Noi, în Serbia, și vedeți în declarațiile tuturor șefilor în, guvernului nostru, nu am politicizat, nicio, nu am politizat niciodată această chestiune. Nu am pus-o niciodată în dialogul cu Priștina sau la nivel politic. E vorba doar de dreptate internațională. Acum, vis-a-vis -vis de Croația, salutăm includerea Croației și ați menționat Dunărea. Odată ce Croația devine membra Uniunii Europene, Dunărea va trece din Uniunea Europeană uh, va ieși din Uni Uniunea Europeană în Serbia și apoi va intra înapoi în Uniunea Europeană din uh, Croația și România. asta arată că totuși Serbia este o parte importantă a Uniunii Europene. Problema bilaterală dintre Belgrad și Zagreb este în curs de îmbunătățire și pot să vă dau exemple foarte concrete în acest sens. Am fost la Bucovar, vă pot uh, vorbi despre proiecte comune de reconstruire a acestei zone. Vă pot spune că sunt investiții străine uh, făcute în Croația și în iunie va exista pentru prima dată o, linie, o legătură aeriană directă între Belgrad și Dubrovnik și pot să vă spun că uh, Uh, din nou există căsătorii între tineri din Serbia și din Croația. Presa noastră este plină de asemenea exemple. Vor rămâne independenți, spune președintele. Nu am vrut să uh, spun, decât să vă dau un exemplu în acest sens. În ceea ce privește Bosnia și Herțegovina, declarația președintelui Tadic și politica noastră vis-a-vis -vis de acest lucru a demonstrat că Serbia susține integritatea teritorială a Bosniei și Herțegovina. Și vom continua să facem acest lucru. Va susține fiecare, orice soluție pe care guvernul uh, bosniac o va găsi și nu vom susține nicio mișcare care să pună în uh, pericol integritatea sa teritorială serioase sau nu, reformele noastre din Serbia, dat fiind uh, punctul în care ne aflam în trecut, nu are niciun sens să vă spun, da, sunt serioase. Pot doar să vă spun că avem 17 de miliarde de euro de investiții străine directe și avem trei uh, tranzacții de peste un miliard de euro cu investitori din Belgia, Norvegia și Italia care aduc acești bani în țara noastră. Probabil că nu ar face acest lucru dacă ar crede asta. Mă, sunt mândru să spun că am primit o delegație franceză, iar președintele local uh, de la Michelin și la Farge au fost acolo și ne-am spus ce puteți spune celorlalte investi- celorlalți investitori despre investiția noastră și ambii au spus că fabricile lor de acolo sunt cele mai productive din lume. Sper că asta să spună ceva și sper că așa să și rămână. Deci cred că e vorba despre rezultate. În, în sfârșit, vis-a-vis -vis de foaia de parcurs, eu sunt totodată și președintele îmi cer scuze, vis-a-vis de situația romilor. Uh, eu sunt președintele unei comisii uh, care se ocupă de acest dosar și uh, înțeleg că nu este normal ca un grup de cetățeni europeni să trăiască cu 15-20 de ani mai puțin decât alți cetățeni europeni sau să trăiască în condiții sanitare neacceptabile pentru că poate deveni o problemă la fel ca în cazul imigrației și solicitanților de azil. M-am întâlnit cu doamna Lidia Iaroca din Ungaria chiar înainte acestei întâlniri pentru a vorbi de platforma adoptată de Comisie și de strategia adoptată de acest Parlament. Într-adevăr, romii sunt singurii europeni după cum ne spun uh, unii, uh, singura minoritate europeană, după cum ne spun unii lideri uh, de-ai lor. Uh, și singurul, singura lor țară natală este Europa, pentru că ei sunt împărțiți într-o mulțime de state. Pentru prima dată ne-am asigurat că există discriminare pozitivă pentru cel puțin 100 de studenți uh, de cetățenie romă care să uh, studieze la universitate fără să plătească taxe ne-am asigurat nu doar că uh, copiii romeri merg la școală, ci că și rămân în școală și pe de altă parte, este mult mai util să soluționezi problema acolo unde ea apare și nu să joci ping-pong cu viețile lor, să-i duci într-o parte, să-i duci în cealaltă și așa mai departe. Noi, în Serbia, considerăm că viitorul cetățenilor rom din Serbia este în Serbia și facem multe lucruri acum în acest sens. O să punem la dispoziția uh, comisiei noastre o listă cu ceea ce facem în acest sens. Pe 21 iunie ne întâlnim cu o uh, reprezentanță uh, a Uniunii Europene care va veni în Serbia pentru a vedea ce se întâmplă acolo. Dar ideea esențială este că în Serbia nu există incidente de violență vis-a-vis -vis de populația romă decât ocazional. Am fost chiar eu să văd un uh, copil de cet- uh, etnie romă care a fost bătut și uh, el uh, fusese uh, protejat de un uh, adolescent, tot de cetățenie romă, de etnie romă, despre care s-a spus că el este eroul Serbiei. Sigur, există neglijențe, există prejudicii și trebuie, prejudecăți și trebuie să lucrăm în acest sens. Vă mulțumesc foarte mult și sper că măcar câțiva dintre dumneavoastră veți putea veni la Belgrad pe 9 uh, septembrie pentru că numai atunci când o vedeți cu ochii dumneavoastră puteți să credeți. Vă mulțumim, domnule viceprim-ministru, vă urăm mult succes și vreau să-i informez pe colegii mei că următoarea reuniune va avea loc pe 21 iunie aici, în Bruxelles, de la orele 9 dimineața. Vă mulțumesc!